Buenas tardes. Bună ziua. Tardes. Hemos guardado ya los minutos eh, am așteptat să treacă și sfertul academic. Eh, aș dori întâi să vă cer să scuzați pe președintele nostru care întârzie, eh, dar am zis că să începem înainte să sosească domnia sa, voi prezida eu până când va sosi domnia sa. În curând, sunt convins că va fi alături de noi. El orden del día. Aveți ordinea de zi în fața dumneavoastră. Dacă nimeni nu are nimic de obiectat, atunci ordinea de zi e considerată ca fiind adoptată. Vă comunic că reuniunea de astăzi este transmisă pe pagina web a Parlamentului, pe internet și avem interpretare, uh, interpretare disponibilă în 15 limbi oficiale ale Uniunii Europene, franceză, germană, italiană, neerlandeză, engleză, spaniolă, portugheză, finlandeză, estonă, maghiară, letonă, polonă, bulgară, română și croată. Esa son la traducción que hay prevista. Deci acestea sunt limbile oficiale Uh, în care puteți asculta interpretarea. Acum, uh, n-am uh, nimic la punctul comunicările președintelui. Poate președintele, când vă sosi, va spune ceva. Punctul 3, adoptarea proceselor verbale. Mm, aveți acest, respectivele reuniuni pe ordinea de zi. Dacă nimeni nu are nimic de obiectat, atunci se consideră ca fiind adoptate aceste procese verbale. Deci le găsiți în ordinea de zi. Și trecem acum la punctul interesant de astăzi. E audierea pe care am, o organizăm. Se pare că va dura, sau e prevăzut să organizeze până la orele 5 și jumătate după amiază. E o audiere publică privitoare la modelele de cooperare în vederea consolidării poziției fermierilor în lanțul alimentar cu un accent deosebit pe sectorul produselor lactate. imediat. Așadar, haideți să începem, fără întârziere, această audiere. Avem un prim grup de discuții. E vorba despre situația actuală și provocările în sectorul lactatelor. Aici vom uh, da ascultare reprezentanților uh, sectorului lactatelor am alături de mine pe domnul Robert Zampieri, directorul uh, directorul Bergmilch din Tirolul de Sud, din Italia, deci este o cooperativă. Apoi, îl avem aici pe domnul William Irvine, care este președintele Comisiei pentru Produse Lactate a uh, Sindicatului Agricultorilor din Ulster, din uh, Irlanda de Nord, Regatul Unit și apoi va urma o rundă de întrebări și răspunsuri. Și haideți să începem uh, cu primul invitat, și anume domnul Robert Zampieri. Vă rog, aveți cuvântul. Chișeți-te. Disculpe me 20 minute. Am uitat să vă spun că aveți 15 minute la dispoziție. Vă rog. Geschätzte Interimspräsidentin, Stimată doamnă președinte interimar, stimați europarlamentari, Poate că e neobișnuit pentru dumneavoastră faptul că vorbesc în limba germană, chiar dacă vin din Italia, însă eu aparțin minorității vorbitoare de limbă germană din Tirolul de Sud, în regiunea din nord a Italiei. Și astăzi am această mare onoare de a vă spune câte ceva despre cum arată sectorul lactatelor în Tirolul de Sud. Structurile agricole din Tirolul de Sud arată în felul următor. Există foarte multe ferme mici la noi. Avem 10.000 de ferme care se ocupă de fructe și viță de vie într-o regiune foarte mică. Avem 10.000 de ferme de animale. 16% dintre ferme sunt, au o suprafață mai mică de un hectar. Închipuiți-vă doar Probabil că sunt de dimensiunea unei grădini. 20% dintre cei care se ocupă de aceste ferme au depășit vârsta de 65 de ani, doar 16% au o vârstă de sub 40 de ani. 40% din suprafețele agricole au uh, au loc pe într-o regiune muntoasă, unde există toate aceste ferme foarte mici și de aceea acea, această ramură economică e o activitate subsidiară sau o activitate part-time, pentru că cei de acolo nu pot să trăiască doar din asemenea activități și au nevoie de venituri suplimentare. Să vedem cum arată suprafața medie a acestor ferme. Vedem pentru vița de vie 1,1 hectare, nu e din nou o dimensiune foarte mare. La fructe avem avem mere foarte cunoscute din Tirolul de Sud, dar și aici fermele au o dimensiune de circa 2,5 hectare, nu foarte mari nici aceștia, pășunile 7 hectare. Și să vedem cum arată aceste suprafețe. Uh, Uh, suprafața totală este de 740.000 de hectare, suprafața populată e de 21.000 de hectare, apoi avem pădure, 290.000 de hectare și ceea ce se folosește în agricultură e la 32%, 240.000 de hectare. Și vedem că există pășuni, pășuni alpine cam 62%, apoi avem câmpiile 27%, pentru fructe mai rămân 8%, 2%, viță de vie și 1,5% terenul arabil. Structura structura lactatelor. 99% e, se află în cooperative, ceea ce se potrivește și cu titlul prezentării noastre de astăzi. Aceste cooperative sunt foarte importante pentru viitor. Să vedem dacă acestea vor reuși să supraviețuiască sau vor trebui să renunțe. Noi avem nouă cooperative. Cea mai mare, pe care o prezidez eu, are 2500 de membri și aproximativ 200 de milioane de kilograme de lapte care este livrat, iar cea mai mică dintre cooperative are 15 membri și livrează 662.000 de uh, kilograme de lapte. Avem în Tirol 4800 de ferme de lactate care au o cifră de livrare de peste 400 de milioare spre Germania, spre Austria, e o cantitate impresionantă. 23% dintre cooperative au mai puțin de 10 vaci de lapte și doar 5% sunt ferme mari cu peste 50 de vaci. Pentru noi acestea sunt deja niște ferme mari. În multe alte regiuni din Europa acestea s-ar încadra încă la fermele mici. Aceste 23%, cele care au atât de puține vaci de lapte, pe acestea le regăsim și în următorul fapt. Fiecare Proprietarii cunosc fiecare vacă pe nume, sunt foarte apropiați de acestea pentru că există atât de puține, așa că există și această legătură emoțională foarte puternică pe care o au oamenii de animalele lor. În ultimii 20 de ani, 25% dintre ferme au încetat să mai existe. Erau prea micuțe și nu au reușit să reziste. Cu toate că prețul laptelui era ridicat, acestea nu au supraviețuit. Livrarea de lapte pe fermă a crescut cu 60%. Vedem că aceasta ar fi o posibilitate de a supraviețui, însă până la urmă vorbim de o cantitate de aproximativ 80 de tone kilograme de lapte. Și vă puteți închipui ce fel de venit înseamnă această cantitate. 2% dintre ferme sunt ferme ecologice. Această dimensiune ecologică este destul de restrânsă, are de-a face și cu piața italienească, o piață mare, dar pentru produsele ecologice față de ceea ce se întâmplă în celelalte state europene, vedem că există o cantitate mai mică de asemenea produse și și oferta este de asemenea mică. Aici puteți să vedeți un grafic cu albastru închis livrările în ultimii ani și apoi ce s-a întâmplat în ultimul an, și vedem că a trebuit să crească livrarea cu, 70, cu 27%. E o strategie de supraviețuire a acestora, dar nu a crescut atât de mult cât s-ar fi putut. Aici niște calcule interesante legate de costuri. În ultimii trei ani am făcut aceste calcule Lipsește o cifră din prezentare, dar aici putem să vedem cum au arătat lucrurile în sectorul lactatelor. În stânga vedem situația legată de prețul laptelui în Tirolul de Sud în, ultim, în ultimii trei ani, 47,5 cenți brut și a existat, s-ar putea să pară un preț foarte crescut pentru nivelul european, însă în aceste zone muntoase și cu aceste costuri foarte crescute, acest preț pentru lapte e unul acceptabil. Și vedem 7,8 cenți, e cifra care lipsește pe partea portocalie în ceea ce privește vânzarea de animale. Și pe dreapta puteți să vedeți aproximativ o sumă de 60 de cenți. Există acest calcul între prețurile de producție și ce se întâmplă cu produsul final. Vedem că există un profit mic de 1,5 cenți. Deci încă pot să fie acoperite costurile în acest sistem dacă el rămâne în echilibru. Aici puteți să vedeți o imagine interesantă cum se colectează laptele în regiunile muntoase. Zi de zi colectăm laptele și doar cooperativa mea face 4000 de kilometri pe zi în zonele muntoase cu peste 1000 de opriri care arată așa, pe indiferent de vreme, în fiecare zi a săptămânii se face acest lucru. dacă ar fi să colectăm laptele doar la două, trei zile, atunci foarte mulți dintre colaboratorii noștri ar trebui să facă investiții pentru a stoca laptele și așa mai departe. Sunt bani pe care nu îi au, așa că nu pot să stocheze laptele pentru două, trei zile. De aceea avem această activitate zilnică de colectarea laptelui. E un beneficiu foarte bun pentru consumator. Vorbim de lapte foarte proaspăt care ajunge la aceștia. Să trecem acum la punctele pozitive, provocările. Puteți să vedeți pe partea dreaptă ce e important la noi, care sunt punctele noastre forte. Avem un grad mare de prelucrare, 90% din lapte devine iaurt, brânză, mascarpone, și unt. Regiunea noastră are o imagine foarte bună uh, cu privire la produsele pe care le avem noi aici. La nivel uh, regional, ce pot să spun, cred că în multe zone din Europa nu există întreaga paletă acestor produse care pot fi regăsite pe piață. Suntem organizați în cooperative, așa cum vă spuneam și înainte, și aceste cooperative vin cu multe alte beneficii, consiliere, asigurarea calității, continuarea formării, reprezentarea intereselor prin cooperative. Tot ceea ce nu poate să facă fiecare individual, face cooperativa. În ceea ce privește provocările, trecem acum pe această parte a lor, în primul rând, în ceea ce privește uh, Uh, aceste alimente și promovarea acestora. Durabilitatea e unul din cuvintele cele mai folosite în ultimii ani. Acest termen, durabilitate, e legat de multe alte aspecte și multe temeri. Fermierii se tem de acest cuvânt pe care îl văd uh, asimilat cu costuri foarte crescute și ne putem închipui consumatorii de la oraș au o imagine foarte romantică a ceea ce se întâmplă în ferme, în zonele muntoase. Dar vedem că există condiții grele pentru tot acest fermier de aici alinieri în zonele muntoase pentru ferme atât de mici înseamnă costuri foarte mari. Trebuie să fie convinși aceștia, trebuie să găsească mijloacele financiare și trebuie să acționeze foarte rapid și nu încet și mai există și această îmbătrânire. Nu e ușor să discutăm cu persoane de 70 de ani despre durabilitate și să-i convingem să facă investiții în acest sens, spre durabilitate și tot ce înseamnă durabilitatea, cu toate că știm că e un lucru foarte important și trebuie să ne aliniem acestuia. Supraviețuirea acestora, acestor ferme e importantă. Nu doar turiștii își doresc să vadă un, o regiuni foarte îngrijite. În același timp, e foarte important pentru aceste mici familii care se ocupă de ferme. Ele se ocupă de zonele de acolo și sunt peisajele pe care le putem vedea noi ca turiști. Da, noi dorim să ne bucurăm de peisaj, dar oamenii trebuie să poată trăi acolo și nu e totdeauna atât de ușor. Aceștia mai au și multe activități activități, au, folosesc foarte mulți voluntari, asociațiile de acolo trăiesc de pe urma acestor fermieri care activează în zonă. Cooperativa noastră are și obligații avem anumite limitări, ne lipsește orientarea pe piață. E o problemă pe care o avem, o problemă mică, dar mare, pentru că noi nu putem acționa ca o lăptărie privată, de exemplu, să spunem, până acum a mers bine, acum ne oprim. Nu, noi trebuie să fim acolo pentru cei care ne livrează laptele și să preluăm acest lapte și ați văzut cum arătau costurile legate de lapte în regiunile muntoase și v-am arătat că laptele de acolo este mult mai scump. scump. Majoritatea asociațiilor noștri sunt fermieri, ceea ce înseamnă că ei au o viziune, din păcate, pe termen scurt, se gândesc la prețul de lapte în anul acesta, anul viitor, însă ce se va întâmpla peste 5-10 ani, din păcate, ei nu se mai gândesc și la acest aspect pe termen lung. Vorbim din nou despre cooperativa mea, cea mai mare din uh, zonă, cu peste 2500 de membri. Și avem aceste procente de 2-3%, pare să nu fie mult, dar sunt totuși multe ferme care sunt cuprinse aici și asta în ultimii 10 ani. În această imagine puteți să vedeți ce fel de produse avem acolo. Producem toate acele produse de acolo. Ce puncte lips avem? Exportul este un minus pentru noi. Suntem slabi la export. Nu avem această putere de export. Exportăm 13%. Puteți să vedeți în aceste diagrame, 25% în state UE, 75% în state care nu fac parte din Uniunea Europeană. Și de aici revine o întreagă problematică a exportului. În primul rând, cu înregistrarea locului de producție, e o problemă, de exemplu China, apoi certificările suplimentare pentru produse, de exemplu Brazilia, și apoi foarte multe documente de export pentru diferite autorități e în continuare nevoie de acestea și există și cerințe diferite și India ar fi aici un exemplu. Și, bineînțeles, și înregistrarea mărcilor e importantă și să înregistrăm mărci, de exemplu, în China. Ajung și la sfârșitul prezentării mele, încerc să mă încadrez și în timp, v-aș, aș, v-aș da și câteva sfaturi pe dumneavoastră parlamentarilor. Ne-am gândit să existe un program operațional pentru industria laptelui în zona muntoasă, așa cum există și pentru piața de legume și fructe și care e prevăzută în PAC dar e nevoie și de mijloace financiare. În acest sens, e un lucru deosebit de important. Avem nevoie și de ajutor atunci când pătrundem pe piețe terțe și aici sunt foarte mari poverile birocratice, apoi cerințele veterinare și micile ferme din zonele muntoase nu fac față tuturor acestor cerințe. Apoi, bugetul pentru inovare, inovare în produse, e de asemenea foarte important și pentru pătrunderea pe piață. E nevoie de toate acestea, mai ales pentru cooperative ca a noastră. Pentru că tot prețul laptelui este cel care primează. le este foarte greu celor care se ocupă cu asemenea ferme de produse lactate să fie informați așa cum trebuie. E nevoie de alinieri structurale, totul trebuie să fie aliniat cerințelor pe care le au consumatorii moderni. Sunt lucruri foarte costisitoare, sunt importante pentru durabilitate, pentru sănătatea animalelor, dar din nou sunt aspecte cu ca- la care foarte greu pot să le facă față acestor fermieri. Vă mulțumesc pentru atenție și vă rog să țineți cont de cele spuse astăzi, pentru că în anii viitori va fi vorba despre supraviețuirea acestor ferme mici din întreaga noastră regiune. Vă mulțumesc pentru atenție. Muchas gracias, señor Sampieri. Es interesante. Mulțumim, domnule Zampieri, foarte interesant a fost să putem cunoaște ce se întâmplă la dumneavoastră și formula aceasta a cooperativelor cred că din păcate, deși dispar agricultorii din Tirol, totuși este o formă foarte bună de asociere și trebuie valorizată mai bine. Acum voi da cuvântul domnului Irvine, președintele Comitetului pentru Produse Lactate a Sindicatului de Agricultori din Ulster, Regatul Unit. Tot 15 minute aveți cuvântul, vă rog. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc William Irvine și provin din Irlanda de Nord, unde avem o, cu soția și cu copii o fermă de lactate. Avem 140 de vite și și uh, laptele nostru este prelucrat în uh, Billboard, în Billboard în Irlanda de Sud. În sudul Irlandei, mă scuzați. Și uh, vreau să vă, vă vorbesc despre consecințele despre, asupra sectorului lactatelor în Irlanda de Nord și despre uh, modul în care industria lactatelor care este formată din cooperative în cea mai mare parte răspunde provocărilor pe care le reprezintă Brexitul. Și um, așa cum știe toată lumea, calendarul înaintează în ceea ce privește Brexitul și uh, ne apropiem de momentul luării unei decizii, dar uh, până acum uh, nu a fost deloc ușor pentru agricultori, pentru procesatori să știe ce se va întâmpla în, după Brexit, cum vor funcționa lucrurile pe teren. În următoarele luni sperăm să se ajungă la un acord și sperăm ca Marea Britanie să ajungă la un acord cu Parlamentul European și, și să fie aprobat de Parlamentul de la Westminster. Bineînțeles, miza este foarte mare în următoarele luni. Aici eh, avem eh, în acest pozitiv unele scenarii de comerț, comerciale, să zicem așa. E greu să se obține ceva care să mulțumească pe toată lumea. Există păreri încrâncenate de fiecare parte, dar uh, ni se spune că parlamentarii se apropie de se apropie de un acord și sperăm că așa stau lucrurile, fiindcă din partea noastră, agricultorilor, sperăm că acest acord va permite produselor să traverseze frontierele fără probleme și ca comerțul să continue lin. Un, o chestiune foarte importantă o reprezintă backstop-ul, acordul uh, cu Irlanda de Nord, acest backstop se va folosi dacă nu se ajunge la un acord. Problema este că la ora actuală acest backstop nu are aceeași devință pentru Marea Britanie și Uniunea Europeană. Sperăm să se ajungă la un acord cât mai repede cu putință pentru ca procesul să se poate desfășura lin în continuare. Dacă nu se ajunge la un acord, ne întoarcem la sistemul națiunii cele mai favorizate al Organizației Mondiale a Comerțului, Asta nu va fi ușor, pentru că uh, poate la un moment dat va putea folosi acest sistem, dar ar fi un șoc extraordinar pentru uh, agricultori în general și pentru, do- pentru sectorul lactatelor dacă se va ajunge la așa ceva. Între timp, politica internă în Irlanda de Nord a rămas blocată. Guvernul de la Stormont nu mai uh, există de 150 de zile <laughs> și asta este neplăcut, ca să zic așa. În momentul în care ar trebui să avem să ne, să ne exprimăm într-un glas, cu un glas răspicat, politicienii noștri nu uh, ne ajută. Mai departe. Plățile vor rămâne la fel în următorii ani, pe perioada 2019-2020, după care acestea vor fi eliminate treptat pe în următorii șapte ani și vom avea un sistem de plăți bazat pe ecologizare și uh, pe Uh, și modul în care va fi aplicat acest sistem la nivelul uh, exploatărilor agricole trebuie să vedem, pentru că um, de aceste plăți reprezintă 50% din venitul agricultorilor din acest domeniu și atunci va trebui să creștem prețurile la produsele agricole pentru a putea să ne menținem pe linia de plutire. Acum, granița cu uh, Republica uh, Irlandei este o dezbatere importantă. Este o um, frontieră de aproape 300 de kilometri uh, traversată de 30.000 de persoane, de, cu, cu 30.000 de traversări zilnic, iar 80% din comerțul transfrontalier reprezintă uh, micile companii, mici producători, 40% alimentele și uh, băuturile, 26% din lapte din Irlanda de Nord este prelucrat în uh, Republică, ceea ce reprezintă 9% din uh, laptele din uh, Irlanda. În, a, în afară de aceste de aceasta, un, un produs important este lichiorul uh, irlandez uh, Dacă uh, ne uităm la situația din ultimii 20 de ani în ceea ce este producția de lapte, vedem aici acest grafic, avem uh, China, Noua Zeelandă, India, care au crescut foarte mult în acest timp uh, și SUA, iar în josul graficului avem Germania, Irlanda, Franța și Marea Britanie, care au crescut modest sau chiar din potriva au scăzut în ceea ce producția de lapte. Deci, în acest context de descreștere, co- cota pentru Irlanda de Nord ne-a permis să ne sporim producția cu 50% în, în ultimii 20 de ani. Și o mare parte a acestei producții suplimentare a ajuns la producătorii din uh, sud, ceea ce, bineînțeles, le-a convenit, fiindcă, bineînțeles, le-a convenit să aibă provizionare suplimentară cu lapte. Iată, aici în acest grafic avem producția Irlandei de Nord în uh, această perioadă, 2012-2015, și în partea de jos producția pardon, în partea de jos producția Irlandei de Nord și uh, în partea de sus uh, Irlanda. Republica Irlande și uh, uh, producția și vedeți diferențele între acestea. Iată profilul de producție a Irlandei de Nord din aceste statistici și se produc între 2,2 și 2,3 miliarde de litri de lapte. Acum, cum se organizează cooperativele irlandeze în contextul Brexitului? În Irlanda de Nord avem un sistem de procesatori de cooperative. Primul este uh, Dale Farm, care, care prelucrează 30% din uh, rezerva de lapte s-au specializat în producția de brânză în ultimii ani și 80% din producția lor ajunge pe piața din Marea Britanie. Deci, probabil vor fi în poziția cea mai favorizată în contextul Brexitului. După aceea avem Glambia Cheese, iarăși cu accent pe producția de brânzeturi și 11% din rezerva de lapte, iar ei uh, au o, o, un parteneriat între, Alpi, între Alpino și altă firmă din Statele Unite. Um, apoi avem uh, Lakeland uh, Dairies, uh, care au 28% din uh, rezerva de lapte și au producție de unt și de lapte praf au furnizat cu uh, Patrick, cu cooperativa Patrick de curând, care reprezintă iarăși 20% din uh, rezerva de lapte a mm, Irlandei de Nord, despre deci care vă să vorbesc mai târziu. Mai apoi, celelalte cooperative au procente mai mici. Stra- Strathroy, de pildă, uh, care iarăși pune accent pe produse de brânzeturi, Arivo, Orivo, și iar ai, vorbim de procente mai mici, mult mai mici. Acum, să revenim la cooperativa Lakeland. A fost creată în 1990, când au fuzionat două cooperative mai mici, și apoi 94 a avut loc dereglementarea uh, în domeniul uh, laptelui în uh, Marea Britanie și astfel uh, firmele puteau cumpăra direct de la ferme și Lakeland a început să cumpere ferme în Irlanda de Nord, iar în 2003 au cumpărat uh, Bailey Foods Limited și tocmai fuzionaseră atunci tocmai a fost loc o fuziune, iar această fermă fusese scoasă la vânzare, pe care a cumpărat-o Lakeland. În 2002 au uh, cumpărat și um, uh, ferma Nestle. În continuare mai fac uh, afaceri cu grupul Nestle Apoi, în 2003 s-a fost uh, achiziționat uh, uh, Pritchett Net, Newtown Words și în 2015 au achiziționat uh, Taste Trends uh, Ltd, uh, o cooperativă care apoi a fuzionat și a, și a format cooperativa Lake Patrick. Iar atunci Lake Patrick și Lakeland au fuzionat și ele. Care această decizie de fuziune a fost acceptată aproape în unanimitate de acționari și dacă va fi aprobată și de și în continuare, probabil că nu vor fi, nu vor fi probleme. Lakeland a produs și-a mărit pro, capacitatea de prelucrare. Deci, acum uh, fermele Lakeland, uh, Lake Patrick au la în comun 2500 de producători de lactate, 1,2 miliarde de litri de lapte anual, iar Lactatric aduce 848 de producători de lapte și 570 de milioane de litri de lapte anual. Împreună au aproape 1,8 miliarde de litri de lapte, iată deci uh, o exploatație de proporții și Lactatric are o marcă El uh, copii de, de lapte praf foarte puternic în Africa de Nord și, și Patrick a investit de curând într-o fabrică de 40 de milioane în Irlanda de Nord care intră în această afacere și asta înseamnă că există capacitatea în Irlanda de Nord de a prelucra de a-și prelucra laptele în Irlanda de Nord, deci Până acum asta nu era posibil, sau nu era posibil cu ușurință. Pe 20 octombrie s-a făcut această propunere a acționarilor în ceea ce privește fuziunea și avem această nouă cooperativă care se va numi Lakeland Dairies cu 3200 de producători de lapte și 1,8 miliarde de lapte anual. Deci, iată o afacere foarte bună. Acțiunile acum um, au fost distribuite deja, iar acționarii Lakeland dețin 70% din companie până la urmă și Lake Patrick 27%. Acesta a fost acordul la care s-a ajuns în urma discuțiilor privind fuziunea. Fermele Lakeland din Irlanda de Nord angajează 225 de persoane uh, în Newtown Townwards, uh, de acolo, fabrica de acolo. Acolo avem o fabrică de producție. În, în ultimii ani sau în ultimii 5 ani s-au investit 20 de miliard, milioane de lire și exporturile din Irlanda de Nord uh, sunt în valoare de 170 de milioane anual, punând accent, bineînțeles, pe uh, Orientul Mijlociu, mm, Africa și zona uh, Asia-Pacific. În ceea ce privește Domnule Irvin, vă rog frumos să terminați. Da. În ceea ce privește lanțul aprovizionare și provocările aferente, a, avem probleme cu, am avut probleme cu prețul uh, la uh, cu amănuntul în ultimii ani de 79 de de mm, cenți pe litru și Iar acum, să fac un, o trecere în revistă în ceea ce este Brexitul, încercăm să menținem acest subiect în discuție din ambele părți și uh, Um, produsele lactate trebuie să poate traversa frontiera fără probleme. Vă mulțumesc pentru timpul alocat. Mulțumesc, domnule Irvine, pentru intervenție, spune președinta. Vreau să salut uh, două grupuri de invitați, unul din partea domnului Huitema, uh, Îi le urăm uh, bun venit la Comisia de Agricultură și să sperăm că dezbaterile de azi vor fi foarte interesante pentru, și pentru invitații domnului Tema Mai este și un alt grup invitat domnului invitat Hoisling, care în acest moment nu este aici. Iată, tocmai a sosit domnul Hoisling. Invitații noastre, domnule, sunt aici și doresc să-i salut, să le urez și lor bun venit și Sper să intereseze dezbaterea de azi din Comisia de Agricultură. Acum trecem la runda de întrebări și răspunsuri, să vedem cine ia cuvântul. Domnul Serau Santos, vă rog. Obrigado, senhor presidente, cara amiga. Uh, e... Mulțumesc foarte mult. În primul rând, eh, aici sunt. Vreau să mulțumesc uh, oaspeților noștri pentru intervenții foarte interesante și uh, domnului San Pierre aș vrea să-i adresez două întrebări în ceea ce privește provocările din regiunile de munte, în ceea ce privește producte de lactate. Eu vin din uh, insulele Azore și acolo ne confruntăm cu zona muntoasă, insularitate și cu provocări structurale în ceea ce privește producția și uh, vreau să vă spun că este un subiect care mă interesează foarte mult pe mine. La mine, în regiune, cooperarea între producători prin intermediul cooperativelor uh, subliniază importanța acestor structuri în ceea ce privește protejarea producătorilor care transformă slăbiciunile individuale într-o putere colectivă și asta și-a adus contribuția foarte mult uh, um, o sporiri rezistenței acestui sector vital. Acum, în ceea ce privește piețele, um, prețurile scăzute și uh, apoi uh, încrederea în ceea ce privește consumul de lactate are un impact în regiunile ultraperiferice, cum ar fi insulele Azore, unde consecințele negative a acestei lipse de securitate din cauzele geografice pentru piață justifică existența ajutoarelor specifice și aș avea uh, o să, să ridic o chestiune aici la care să vă gândiți. În acest moment cheie în care se discută viitorul politicii agricole comune, aș vrea să vă întreb care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește propuneri legislative care se discută la ora actuală și în ce măsură considerați că acestea răspund uh, provocărilor cu care se confruntă sectorul laptelui. Vă mulțumesc! Sí, gracias, señor Strau. Ahora tiene la palabra. Mulțumesc, domnule. Sera, și acum domnul Loason. Ui, dar nu mai mult de două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc invitațiilor. S-a vorbit aici despre producția din Irlanda, spune, spune domnul Loazo, dar din păcate în Franța și în alte țări, agricultorii, producătorii de lapte trec prin mari dificultăți, nu-și mai pot câștiga traiul de pe urma exploatațiilor lor. Iată, sfârșitul cotelor la lapte a avut un impact negativ asupra producției. Iată, costuri de 10 milioane de euro suplimentari pe an. Uh, industria face presiune asupra producătorilor. Uh, prețurile au scăzut. 10 miliarde de euro pe an în europeană se spune că ar fi prețul plătit, spun unele sindicate, și profiturile industriei sunt susținute, pe când veniturile agricultorilor nu. Cred că se știe că PAC astăzi nu mai slujește decât intereselor giganților agroalimentari și nu ale producătorilor. Industria lactatelor, când este uh, um, în formă bună, atunci, chiar și atunci agricultorii lucrează în pierdere, asta se aude. Eh, cei din eh, acest eh, sector reclamă un litru de 450 de euro pe la 1000 de litru, litri, mă scuzați. Et deviennent indépendants justement pour și independenții vor să contreze interesele industria, industriașilor. Apoi, în ce privește zonele de munte, Există un institut uh, care reclamă un, o subvenție pentru menținerea uh, vacilor în zonele muntoase, uh, pentru că au crescut uh, costurile de producție și uh, ajutoarele, în, în schimb, n-au, n-au crescut și sunt plafonate. Ce aveți dumneavoastră despre toate acestea? Mulțumesc. Sí, gracias. Ahora tiene la palabra el señor Des. gracias, domnul Des. Vă mulțumesc, doamnă președinte, le mulțumesc și celor doi invitați pentru prezentările făcute. Am aceeași întrebare pentru fiecare dintre aceștia și anume, pe de o parte, în Tirolul de Sud, cum arată prățile în primul pilon pe hectar pentru pășuni? Aceeași întrebare și pentru domnul din Irlanda de Nord. Uh, în Germania, de câțiva ani, avem, am pus pe, pe, la același nivel pășunea cu terenul agricol și am reușit să o facem. Și e un lucru care i-a ajutat pe cei care sunt în industria laptelui, pentru că ei au foarte multe pășuni. Domnule Zamperi, din Tirolul de Sud. Ce credeți că ar trebui să se facă pentru aceste costuri foarte crescute de transport? Ar fi nevoie de bani suplimentari astfel încât să putem echilibra cumva acest dezavantaj și apoi, nu știu dacă veți fi de acord cu mine, dar în ceea ce privește legislația, ce se întâmplă cu pădurile cu... și așa mai departe. Există ferme mici care nu sunt atât de vizate, pentru că ele pot să îndeplinească anumite conduții. Și mă gândesc ce s-ar întâmpla în Bavaria dacă ar exista o asemenea legislație, ce s-ar întâmpla cu fermele mici de acolo care nu au capitalul și nici suprafețele pentru a face alinierile necesare. Și mă gândesc ce s-ar întâmpla în zonele muntoase, care ar fi măsurile potrivite. Domnule Zampieri, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că a spus foarte clar că sunt foarte importante cooperativele, astfel încât să mai existe pe viitor ferme de dimensiuni mici. Și eu sunt un președinte al unei cooperative de lactate în Bavaria și noi, dacă nu mai exista atunci, foarte multe ferme mici ar avea mari probleme. De aceea și eu sunt convins că trebuie să consolidăm cooperativele ca să aibă o șansă de supraviețuire micile ferme ferme. Da, mulțumim, domnule, spune președintele. Spune domnul Sicheschi, mulțumim și domnule Aguilera pentru că m-a înlocuit și acum doamna Ghinez, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim invitațiilor. Eh, aș fi curioasă de ce aceste două prezentări eh, Uh, au venit acum pentru că Brexitul este o amenințare, o provocare specifică. Nu știu de ce au fost grupate așa uh, prezentările, pentru că prima n-a avut de-a face cu Brexitul. Apoi vreau să vorbesc despre zonele muntoase. Am uh, o întrebare. În primul rând, ce procentaj din venitul gospodărilor e generat din producția de lactate? Pentru că dacă exploatațiile sunt atât de mici, sigur că o parte importantă a ecosistemului sunt ele, dar nu știu cât de importantă e în ce privește veniturile, deci poate aveți niște cifre. Apoi, o a doua observație în prezentarea dumneavoastră v-ați referit la faptul că mulți fermieri au peste 60 de ani, sunt în vârstă de peste 60 de ani. Există o nouă generație care să continue activitatea la fermă, uh, așa cum uh, face acum uh, generația vârstnică. Mă gândesc că poate nu e cazul și atunci ce program ar putea fi aplicat pentru a încuraja tinerii care au alte opțiuni să continue activitatea de fermier în condițiile cele foarte grele de care ați vorbit. Apoi, în ce privește situația din Irlanda de Nord, sunt de acord cu domnul Irvine că sigur că da, dorim, am dori ca produsele lactate să continue să fie, laptele să, fie, să continue să fie prelucrat cum este în ziua de astăzi, fără frontiere, fără obstacole. Uh, și sunt de acord cu ce a spus. Uh, Există un vid politic în Irlanda de Nord, deci uh, dumneavoastră nu sunteți reprezentați în acest moment și săptămâna asta se, vorbi, se va vorbi mult de Brexit și unde se, în control se îndreaptă Brexitul. Credeți că preocupările fermierilor, uh, celor din uh, producția de lactate, a oamenilor obișnuiți, ale oamenilor obișnuiți până la urmă din Irlanda de Nord se reflectă cu adevărat în poziția Regatului Unit? Pentru că noi cei de aici știm ce probleme aveți eu sunt uh, deputată din Irlanda, Republica Irlanda, dar știm că dumneavoastră trebuie să reușiți ca vocea dumneavoastră să se facă auzită, dar nu știu dacă așa este și situația. Mulțumesc. Pan poseu <clears throat> Andriu. Mulțumesc acum domnul Andriu. Merci également aux deux intervenants. Mulțumesc și mulțumesc și invitațiilor uh, pentru uh, intervențiile lor domnului Zampieri în ce privește zonele muntoase, uh, uh, aș dori să-i adresez o întrebare. Uh, există acest handicap natural, nu, al zonei muntoase, și astăzi considerați că sunt ținute în, sunt luate în considerare suficient aceste handicapuri reprezentate de formele de relief și apoi în ce privește reglementarea dumneavoastră vreți ca să există un picior de egalitate între lactate și fructe și legume. Astăzi să vedem care sunt planurile strategice. Nu știu dacă putem reveni la o situație care a existat anterior. Deci, e o întrebare, dar cred că uh, chestiunea e de a conferi uh, capacitatea la scară europeană pentru ca Comisia să poată gestiona crizele care apar la nivelul Uniunii Europene, inclusiv în sectorul lapt, lapt, lactatelor. Uh, în trecut, mecanismele de reacție au uh, funcționat cu întârziere și costurile au fost enorme în cazul de criză. Oare Comisia are uh, elemente de evaluare care au fost costurile crizei lactatelor? Și Comisia deci trebuie să aibă capacitatea de a reacționa cu flexibilitate în momentul de cri- în unei crize, să fie mai activă. Poate printr-un mix de instrumente vom reuși, deci trebuie retrase rapid produsele de pe piață în caz de criză și trebuie utilizată și capacitatea de stocare privată și publică și să se ia măsuri la frontieră cu certificatele necesare pentru export și de asemenea și prețurile au un rol de jucat, deci cu uh, multiple instrumente comisia ar putea acționa într-un cadru mai performant pentru a fi mai eficientă și să nu se mai repete crizele pe care le-am avut în trecut. Vreau și să vă mulțumesc pentru că ați vorbit despre cooperare și spun că da, ă, sunt și eu de acord că pentru supra, supraviețuirea micilor exploatații, cred că trebuie să fie integrate și asta se va și spune în raportul pe care îl vom dezbate în câteva săptămâni. Mulțumesc. Domnul Agnew. Thank, thank you, Chairman. I, I just want to concentrate on... Mulțumesc, vreau să mă concentrez asupra Irlandei de Nord Cred că ați vorbit de 30 de mii de trecere ale frontierei cu, între Irlanda de Nord și Republica Irlanda. De fapt, nu e așa o cifră mare dacă compar cu ce se întâmplă cu Tamisa. La Dartford, uh, acum 10 ani de zile, exista o barieră, trebuia plătit o taxă la traversare și toată lumea avea probleme cu asta. Iar acum nu mai există așa ceva, uh, toată lumea traversează uh, liber Ehm, se face o taxare automată, electronică, ar putea să se folosească o asemenea tehnologie și la frontiera irlandeză. Apoi, între Statele Unite și Canada există un râu la frontieră și tot așa nu se oprește traficul, se face taxarea la distanță electronică. Deci haideți să utilizăm tehnologia de care dispunem, pentru că e, e posibil așa ceva și ar putea vorbi despre operatori economici autorizați Uh, comercianți de încredere și ar putea să, se, să fie taxați cu 1% și totul să se desfășoare fără obstacole. Cât despre reglementare, Uniunea Europeană are un instrument numit uh, recunoaștere reciprocă cu țări terțe și nu există niciun motiv ca această recunoaștere reciprocă să nu fie utilizată și între Republica Irlanda și Irlanda de Nord, să fie recunoscute acele standarde. Nu sunt probleme de nerezolvat. Mulțumesc! Suflanagan. Mulțumesc, domnul Flanagan. Thank you very much. Uh, uh, thanks for the two presentations. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru cele două prezentări. E una din provocările cele mai mari cu care avem de-a face noi ca societate acum și nu doar în agricultură. Cei care produc produse alimentare de o calitate bună, să fie într-adevăr plătiți pentru aceasta și să poată să trăiască din activitatea lor. Un mod prin care ar fi posibil să ajungem la această realitate sunt cooperativele și asociațiile. Și am văzut că există povești de succes în acest sens. Am mai vorbit și înainte despre acest subiect în comisia noastră. În anumite cazuri mă gândesc la companii cum ar fi Glambia și trebuie să ne întrebăm atunci în ce fel de situație ne aflăm. E pisica pe care am adus-o în casă să prindă șoareci a devenit acum atât de mare încât ne amenință nouă în viața. De ce spun așa ceva, Dar e minunat că există asemenea companii și poate că îi ajută pe unii să obțină prețuri bune. Însă, dacă aceste companii au un miliard de euro pe care le investesc în Luxemburg, unde nu au angajați și doar încearcă să-și reducă taxele pe care le plătesc, atunci cred că putem să spunem că acești bani sunt niște bani pierduți. Am auzit de multe ori că a fost lăudat acest model aici, dar ar trebui să ne îngrijorăm. Banii aceștia au venit de undeva și acum au ajuns să fie investiți într-o companie fantomă din Luxemburg, fără angajați și banii aceștia nu mai ajută pe nimeni. Putem fi siguri de acest fapt. Mulțumim! Doamna Ribeiro. Mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc pentru prezentări și să vă pun niște întrebări. În această situație e foarte interesantă, fiindcă vorbim despre uh, modele de recuperare care ar putea consolida poziția agricultorilor, care sunt uh, veriga cea slabă a lanțului de aprovizionare. În regiunile muntoase, pe care, acolo situație o cunosc foarte bine, știu ce greutăți au ele, fiindcă vin dintr-o regiune de, de munte, din Uh, și dintr-o regiune ultraperiferică, insulele Azore, unde prețul laptelui este de 28 de cenți. Vă dați seama, 28 de cenți pe litru. Uh, deci suntem într-o situație complicată și vreau să vă întreb, aceste modele de cooperare sau de consolidare a poziției agricultorilor um, pot duce la, la sporirea prețurilor dacă se inter, intervine în negocierea prețurilor? În ce măsură combat distorsionările pieței dacă sunt uh, există o asociere cu la nivel interprofesional și dacă este proiecte de promovare a laptelui, acest program european de promovare a produselor agricole uh, congelate, dat fiind că insulele Azore au aderat de curând la un uh, program de asistență pentru produse lactate în uh, Canada, unde avem și anumite așteptări de, de, sprijin, de sprijin și poate vom putea să facem în așa fel încât să crească prețul laptelui plătit producătorilor. Mulțumesc, domnul Weiss.

Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, o întrebare pentru domnul Irvine. Spuneați că v-ați crescut producția cu 50% în 10 ani și cred că are de-a face și cu acel concept de lapte de iarnă. Ați putea să ne explicați pe ce bază ați reușit să creșteți producția de lapte și dacă credeți că e ceva durabil din punct de vedere economic. Și a doua întrebare e pentru colegul din Tirolul de Sud, domnul Zampi apropierii. Două întrebări. În primul rând, care e problema cu durabilitatea la fermierii din Tirolul de Sud. Eu cunosc foarte bine regiunea și nu știam că acolo trebuie să fie foarte multe îmbunătățite pe durabilitate, pentru că diferența cu o fermă ecologică nu e atât de mare cu și ceea ce se întâmplă acolo. Și apoi, cum arată situația legată de investiții în al doilea pilon? Țină cont Tirolul de Sud de această posibilitate sau considerați dumneavoastră că există posibilități prin care pot fi ajutate acești fermieri nu, în ceea ce priv- nu doar în ceea ce privește stocarea laptelui, ci și bunăstarea animalelor? Da, aici, într-adevăr, e nevoie de investiții care sunt dificil de făcut pentru fermele mici. Însă aș dori să știu cum arată situația legată de investiții acolo. Mulțumim, domnul Caputo. Grazie Presidente, innanzitutto anche voglio ringraziare i due oratori. Mulțumesc, vreau să mulțumesc și invitațiilor pentru că ne-au oferit informații foarte interesante despre sectorul lor, un sector care în Italia uh, face uh, din păcate obiectul unor falimente și încetări de activitate de ordinul 10 ori de mii din, din cauza prețului prea la lapte. Uh, vreau să întreb pe domnul Zampieri în paranteză spun că domnia sa a vorbit despre nevoia de a se concentra tot mai mult oferta, sigur, ca să obținem o masă critică mai importantă, deci să se poată impune un preț mai bun la produse lactate și asta este, cu siguranță, cred eu, o posibilitate, dar nu cred că e de ajuns ca să ieșim de această criză atât de importantă. Trebuie să ne gândim la altceva, la o soluție cu caracter mai strategic. Aș vrea... Acum închid paranteza și vin la întrebare. Deci, eh, vreau să mă refer și la eh, sistemul indicațiilor geografice pentru producția de lapte. Întrebarea, sigur, e controversată pentru că Asta ar însemna mai multe costuri pentru trasabilitate și așa mai departe, dar poate fi și acesta un element de ajutor ce considerați dumneavoastră? Ar putea să reprezinte un element de consolidare a unei oferte de calitate a produsului? Dziękuję. Wyczerpaliśmy listę mówców. Pani, panów posłów, poproszę. Mulțumim și acum cred că am reușit să epuizăm lista vorbitorilor, așa că Dau cuvântul Comisiei Europene acum de la DG Agri, vă rog. Very much and good afternoon to... Mulțumesc foarte mult, bună ziua tuturor în sală. Permiteți-mi să încep prin a vă felicita că ați organizat această audiere. E un subiect foarte important, sectorul lactatelor. Acesta trebuie văzut și în contextul reformei PAC, care se află acum în prelucrare, și și în contextul Brexitului. E un sector deosebit de important pe care trebuie să îl analizăm. E adevărat că o cooperare între fermieri e un pas important, e un pas important pentru a rezista în fața volatilității. În sectorul laptelui, doar 64% din colectarea laptelui se face prin intermediul cooperativelor. Înseamnă că 36% din colectarea europeană a laptelui nu e făcută de cooperative. Și Parlamentul European, colegiuitorul, a hotărât aproximativ acum 10 ani că trebuie să se facă ceva pentru acest procentaj care nu i-a acoperit prin intermediul cooperativelor. Am început în 2012 cu așa numitul pachet al laptelui. Atunci le-ați pus la dispoziție fermierilor o serie de instrumente care să-i ajute să-și consolideze poziția în lanțul de ofertă. A existat și un raport specific la sfârșitul anului, anului 2016 în acest sens. În acel raport s-a inclus și rezultatul unui sondaj independent. S-a arătat faptul că instrumentele care le-au fost puse la dispoziție au contat au contat pentru stabilitatea prețurilor și au contat și pentru securitatea în colectarea laptelui. Care au fost aceste instrumente? Posibilitatea ca fermierii să își pună în comun forțele, să se întâlnească în organizații, în organizații ale producătorilor și în același timp să poată să negocieze colectiv cu cumpărătorii, să negocieze și prețul și volumul de lapte ce urmează a fi livrat. A fost un fapt important, continuă să fie un fapt important. Poate că a trecut neobservat acest fapt, însă în Uniunea Europeană o fermă de lactate are 28 de vaci și 2600 de de milioane de litri de lapte pe an. Nu o situație foarte diferită față de ce am auzit astăzi în Tirolul de Sud. Apoi, dumneavoastră ați jucat un rol important aici. Am avut pachetul Omnibus la sfârșitul anului trecut. Ceea ce exista deja pentru sectorul laptelui și pentru câteva alte sectoare s-a extins pentru toate sectoarele agricole, cu câteva diferențe. O diferență majoră a constat în faptul că aceste posibilități de negociere colectivă e disponibilă pentru toate organizațiile de producători economici, pentru cei care într-adevăr pun pe piață produsele membrilor lor. Acum ne aflăm în etapa următoare, PAC după 2020. Cum spunea și colegul nostru din Tirolul de Sud, aici există posibilități nou-nouțe în sectorul laptelui și și în alte sectoare în care asemenea lucruri nu erau încă posibile, și anume această posibilitate de a avea programe operaționale, cum există pentru legume. Acum aceste programe vor fi la dispoziția tuturor statelor membre, vor putea să aleagă, nu e un lucru obligatoriu pentru statele membre, însă dacă în evaluarea nevoilor în statele membre reiese acel fapt, atunci statele membre vor putea să pună la o parte 3% din plățile directe pentru a oferi aceste, uh, aceste sume în programe operaționale, programe operaționale într-unul sau mai multe sectoare unde au constatat că există o nevoie de asemenea fonduri. Există această posibilitate care a fost propusă de Comisia Europeană. Vom vedea cum vor merge negocierile cu Parlamentul și Consiliul pe acest aspect. Însă, noi am prezentat o asemenea posibilitate. Au mai existat și alte elemente menționate de ambii vorbitori, nu voi intra eu în detalii acum. În a doua parte a acestei audieri, colegul meu Bruno Bofaia va lua de asemenea cuvântul și vă va spune ce se face în practică. Și veți găsi răspunsuri la anumite întrebări care au fost adresate în sală și mai ales legate de o bună echilibrare a valorii în lanțul de aprovizionare, însă ceva mai târziu. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! Vă mulțumim pentru contribuția dumneavoastră la discuție și acum voi da cuvântul experților noștri să ne răspundă la întrebări, la observații și, și la intervenția Comisiei Europene. Aveți câte 5 minute la dispoziție, puteți să alegeți cine intervine primul, vă rog. Geschätzte Abgeordnete, äh, ich habe ziemlich einige Fragen Stimați europarlamentari, am primit o serie întreagă de întrebări, sper că mi le-am notat în mod corect pe toate, nu vă voi răspunde în ordinea în care mi-au fost adresate întrebările, ci voi face un rezumat. În primul rând, în acest an eh, există o sărbătoare importantă, Wilhelm Reimsheisen, și așa că accentul va cădea pe cooperative, mai ales că există acum această aniversare a fondatorului nostru. Cooperativele sunt foarte importante pentru supraviețuirea micilor exploatații. Cred că mai ales în regiunile periferice și am auzit de o intervenție din Azore, mai ales în asemenea regiuni și în regiunile îndepărtate, cooperativele sunt singura formă economică care nu e axată pe profit, ci încearcă să acopere costurile. Cred că e o diferență foarte mare. Așa că nu pot decât să vă spun să sprijin sprijiniți cooperativele, pentru că ei, ele sunt cele care se gândesc la binele unei regiuni, unui teritoriu. Apoi, fluxurile regionale sunt foarte importante și pentru noi. O treime din profituri vin în regiune. E o piață stabilă, sunt uh, clienți buni acolo, așa că costurile pot să fie scăzute, nu, po- nu există negocieri importante cu mari lanțuri comerciale, pentru că sunt produse care sunt cunoscute pe piețele noastre, nu e nevoie de strategii de marketing pentru a promova asemenea produse la ge- Răspund și domnului Caputo. spun că geografia e un element fundamental pentru că noi plusul acela mic pe care ne-l dă marea distribuție, ne-l dă pentru că suntem din regiunea Tirolului de Sud, din Alto Adige, din zona de munte, ceea ce e un plus valoare, o plus valoare pentru noi. Cei din marea distribuție ne acordă așa un bonus pentru că suntem din regiunea asta de munte, dar nici noi nu, nu știm până când ne vor mai da acest bonus pentru că uh, există și acolo o anumită limită. Însă, geografia, originea geografică, produsele de origine protejată, produsele de origine garantată pentru noi sunt fundamentale pentru că dacă nu sunt, vom fi înlocuiți de alții. Noi avem o diferență, ceva ce ne caracterizează doar pe noi și ne conferă o poziție concretă și nu ne, suntem băgați în oală cu toți ceilalți unde nu suntem în concurență, că nu are sens. Cu, cu, subvențiile, cu toate subvențiile din lume nu putem concura cu cei care lucrează și produc în zone avantajoase. Uh, uh, și voi continua cu o altă întrebare. A mai existat o întrebare pe subiectul finanțării. Sub primul pilon primim puțin mai puțin de 100 de euro pe hectar. Din al doilea pilon, acesta este foarte important pentru noi pentru și măsurile agricole care se iau acolo. Acestea sunt foarte importante pentru agricultura noastră din zonele muntoase. În ceea ce privește legislația, ce e suficient din ce există până acum, nu pot să vă răspund eu, nu ține de domeniul meu, însă eu mă ocup de fructe. Înainte de lapte m-am ocupat și de fructe, așa că am experiența acolo cu programele operaționale, experiențe foarte, foarte bune. Programele operaționale au funcționat într-adevăr și mă bucur acum că există această nouă posibilitate, însă important este să există o o finanțare minimă în statele membre în acest sens, dacă nu, nu se va ajunge la niciun fel de rezultat. Eu sunt pentru aceste programe operaționale. Și tocmai în aceste regiuni, în aceste regiuni e nevoie de ajutor, ajutor pentru export, pentru că noi nu avem puterea de care avem nevoie pentru produsele noastre, pentru a le exporta. În China se știu puține despre asemenea zone, poate știu unde se află dolomiții sau unde sunt alpii. Important e lor să le putem comunica aceste diferențe de preț, de ce asemenea produse sunt mai scumpe, de ce noi nu putem să menținem altfel de prețuri și e nevoie de comunicare și informație în acest sens. Ce probleme avem cu durabilitatea în zonele muntoase? Din păcate, 80% din teren arată cum arată. Lucrurile nu pot să arate altfel. Și dacă și avem foarte multe uh, cercul de animale legate, animale legate, dacă ar interveni legislația în acest sens, problemele ar fi foarte mari. Ar fi foarte greu să nu mai existe aceste animale legate, să intervină altfel de legislație, altfel pentru animale și ar fi periculos și pentru animale dacă ar fi lăsate în libertate. Atunci ar cădea în prăpastie, există acest teren specific în zonele muntoase și nu pot fi convinși foarte ușor fermierii să investească în altfel de echipamente acum acolo. E nevoie de 400, 500 de, 4000 de euro pentru noi țarcuri acolo. Sunt costuri foarte mari și e foarte greu să se facă așa ceva. Și cum cui să ajungă acești bani să facă aceste investiții, ținând cont că există acum și acest schimb de generații și tinerii nu își doresc atât de mult să continue cu asemenea activități care nu sunt rentabile. Și ajung la următoarea întrebare. Cum supraviețuiesc fermierii? 80% dintre ei nu au această activitate ca activitate principală, ci mai au și alte tipuri de activități. Și de aceea e important să existe structuri bune pentru turism în aceste zone. Foarte mulți vin în vacanță, foarte mulți au case de vacanță în zonele muntoase, au cabane de schi și au asemenea activități legate de uh, sectorul de lapte, care nu sunt activitățile principale pentru ei. Fermele sunt foarte mici pentru lapte, însă turismul e foarte important pentru ele și e nevoie de investiții, e nevoie de investiții în infrastructură, e nevoie de finanțare publică în acest sens, astfel încât oamenii de acolo să poată să supraviețuiască. De ce mai avem nevoie în investiții? Avem nevoie de Probabil că există domenii în care investițiile nu sunt destul de atractive încă, e nevoie de consiliere foarte mult acolo, pentru că fermierii nu știu ce îi așteaptă pe viitor și ce ar trebui ei să facă. Și mi-a expirat timpul. Da. Yes, thank you, President. A, on, on a, a... Mulțumesc, În ceea ce privește fermierii um, din Marea Britanie și reprezentarea lor, există patru regiuni în Marea Britanie și fiecare are pe propria reprezentare și colaborează pentru uh, a transmite mesajul importanței sectorului agroalimentar și a uh, banilor generați de acest uh, sector în Marea Britanie. Acest mesaj s-a transmis cum trebuie, dar Dar în ultima parte a a face, a înțelegerii Brexitului s-au pierdut poate unele lucruri și asta mă îngrijorează. Dar rămâne de văzut ce se va întâmpla. În ceea ce privește durabilitatea laptelui de iarnă în Irlanda de Nord. Um, producția de lapte are un profil destul de neutru și um, și ne bazăm uh, în ceea ce privește laptele de iarnă și pe producția externă procesatorilor uh, le place laptele de iarnă, fiindcă menține producția pe perioada iern- iernii și acum sunt gata să plătească un pic, un pic mai mult pentru pe, pe litru și uh, s-ar putea ca lucrurile să se schimbe pe viitor, dar deocamdată funcționează bine în urma eforturilor care au, făcut, au fost făcute pentru menținerea în picioare acestui sistem. Sistemul de plăți de siguranță și noi avem sistemul de folosim sistemul de plăți existent și încercăm să, ajung, să aducem toată lumea într-o poziție uh, de egalitate, însă lucrurile au fost uh, suspendate în contextul Brexitului și în următorii ani plățile vor rămâne la același nivel, după care Uh, vom vedea cum vor uh, evolua lucrurile, încă nu s-a decis, decis nimic. În ceea ce privește tehn- tehnologia la frontieră, încă de la începutul uh, dezbaterii privind Brexitul, s-a spus că tehnologia ne va rezolva problema de cu frontiera. Dacă există tehnologia, dacă ar fi existat tehnologia, ar fi știut toată lumea, dar când vorbim noi uh, Uh, despre, când vor, cu cei care se vor confrunta cu livrările, vor face livrările, apoi mm, imaginea pe care o primim nu este una prea simplă, așa cum s-a spus, în ceea ce privește cooperativele. Colegul din Italia a vorbit despre situația de, de, de Glambia și Glambia a început ca o cooperativă, dar apoi și-a schimbat statutul, iar um, asta a început când au început să, să economisească banii și să nu mai plătească, să nu mai plătească acționarii, iar um, Dale Farm și Lackland, principalii actori din Irlanda de Nord, sunt cooperative 100% de pline, în momentul în care își acoperă costurile banii se, bani, restul banilor ajung la membri. Asta este definiția unei cooperative. Asta înseamnă o, așa funcționează o cooperativă. S-a vorbit despre vârsta media a fermierilor de 60 de ani. În Irlanda e de 59 de ani. Bine, asta e o provocare în toată Europa să-i facem pe tineri să să atragem pe tinerii în agricultură, dar trebuie să existe un nivel de venit uh, suficient pentru ca tinerii să aibă unele garanții, ca în alte industrii, bineînțeles. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum, mergem mai departe cu dezbaterea. Mai avem uh, două prezentări pe ordinea de zi. Domnul um, Domenico Aniciarico, directorul cooperativei Pomgrana, după care domnul Michel Van Galen, expert în uh, economia piețelor și uh, lanțului de aprovizionare, inovare și concurență de la Universitatea Wageningen. O să le dăm cuvântul pentru un sfert de oră. Vă rog să nu depășiți timpul alocat. Domnul Ana Chiarrozzo. Carico. Eh. Da, mulțumesc, mă numesc Domenico Ana Chiarico, vin din sudul Italiei, din Grotalie și sunt aici tocmai pentru a vă arăta exemplul unei cooperative eh, care eh, cultivă pom fructiferi. Sunt președinte de șase ani, dar înainte aș, dorea, aș dori mă scuzați, să Vă prezint câteva cifre în legătură cu cooperativele din Italia. Aproximativ 30% din producția agricolă în Italia provine tocmai de la aceste cooperative agricole. Sunt apro- aproximativ 740.000 de asociați în întreaga Italie, reprezentate de aproximativ 4700 de cooperative, cu un venit mediu de 35 de miliarde de euro anual. Asta ar fi cifra de afaceri. În ce privește sectorul fructelor și legumelor, Eh, de care ne vom ocupa în detaliu, cu exemplu cooperative mele, vorbim de 1030 de cooperative agricole cu o cifră de afaceri de 8,7 miliarde de euro. Sunt date din 2017 provenite direct de la Ministerul pentru Agricultură și Silvicultură din Italia și de la Observatorul pentru Cooperativele Agricole din Italia. Veniam un po' al succo di quello che... Bun, acum să intrăm în uh, practică, în, să vă prezint exemplul cooperativei mele. În 2013, după mai multe studii sectoriale și de piață, am uh, identificat în rodie un nou fruct pe care să-l propunem uh, exploatațiilor agricole ca să-și diversifice producția. Uh, vorbim de uh, exploatații agricole mici, cu o suprafață medie de aproximativ 2,2 hectare. Uh, cu o situație uh, în care ele sunt, au anumită vechime, asta înseamnă și că ele au știut să mențină un anumit nivel de profesionalism, sunt uh, exploatații aproape întotdeauna de tip familial, apoi vom vedea care sunt plusurile și minusurile acestor uh, exploatații agricole, dar în 2013, după acest studiu privitor la rodie, ne-am propus uh, Uh, cu acest fruct, cu Rodia, cu împreună, cinci, împreună cu alte cinci persoane să înființăm o cooperativă POM, Grana, deci Rodie, se ocupă de Rodii și vrea să propună exploatațiilor agricole producția și conservarea, confecționarea deci de uh, conserve, în fine, de uh, rodie. Știți că în Italia producția agricolă e foarte variată, în funcție de climă, teritoriu, avem uh, produse tipice, uh, noi vorbim acum despre sudul Italiei, vedeți aici în imagine, uh, da, cum ar veni uh, tocul și vârful cizmei. Aici rodia dintotdeauna uh, e folosită ca plantă ornamentală în grădini, deci nu e plantă alimentară. Nimeni încă nu, sau nu era înainte pentru că nimeni nu propusese cultura sa intensivă pentru consum. și ce am făcut noi? Păi am pus uh, prioritatea pe el, pe cel pe care le vedeți aici, pe producătorul de, uh, italian, pe exploatația agricolă. Am încercat să vedem care ar fi problema, problematica specifică acestui sector și ce servicii, uh, de ce servicii ar putea beneficia exploatațiile agricole pentru un produs de înaltă calitate la un preț accesibil. După care uh, ne-am ocupat uh, nu doar de problemele tehnice, am contactat agronomii, uh, dar și caracteristicile teritoriului cu exploatațiile din teritoriu, să vedem ce schimbări reale pot interveni în exploatații cu produs nou uh, care nu mai exista până acum în filiera, în lanțul alimentar în teritoriu, deși existau culturi de rodii, dar doar în scop ornamental. Apoi, am uh, organizat consultații publice, am acceptat uh, sfaturi uh, din partea fermierilor, am văzut care sunt problemele acestora și, sigur, uh, cu scuza aceasta că introducem un produs nou uh, și uh, necunoscut până atunci uh, pentru consum, știind, cum au spus și antevorbitorii mei, că există exploatații agricole uh, care sunt, să spunem așa, au ajuns la maturitate cu întreprinzători care totuși au ajuns, agricultori care au ajuns totuși la 50-60 de ani de vârstă. Și în exploatațiile agricole am încercat să facem și o activitate de cercetare, de inovare, pentru că agricultura deși e un sector printre cele mai vechi uh, ale istoriei omenești, trebuie oricum însoțită de inovare, de cercetare, pentru că adesea aceste două elemente sunt tocmai cele care lipsesc în uh, exploatațiile agricole. Deci, uh, cooperativa respectivă Uh, avea o importanță fundamentală și anume cea că pune producătorul în centrul proiectului, deci uh, dezvoltă pe baza nevoilor sale serviciile pe care le-am dezvoltat. Avantajele unei agriculturi de tip cooperatist mm, uh, sigur că e bine și sunt cunoscute, e bine să le repetăm. De la început spunem că am încercat să identificăm uh, pe cheltuiala co- cooperativei și lucrători specializați, dar și un grup de agronomi. Și uh, asta pentru ca experiența lor și cunoștințele lor să fie puse la uh, dispoziția cooperativei agricole din două motive. Unul, pentru că producătorul nu trebuie să aibă de pierdut în activitatea de formare și nu trebuie să uh, inventeze el o metodă de producție pentru că exploatația agricolă și întreprinzătorul agricol trebuie însoțiți, ajutați uh, pe tot parcursul activităților. Deci am uh, făcut o echipă de experți uh, formată din agronomi care în mod periodic interveneau în exploatație și printr-un protocol scris puteau afla și putea, le spunea ce e de făcut, în ce ce privește punctul de vedere nutrițional, uh, al gestiunii, uh, al protecției plantelor și ce făcea această echipă? Făcea turul tuturor exploatațiilor agricole, asta însemnând că Sigur că uh, trebuia să acționeze rapid, pe baza experienței, pentru că atunci când apărea o problemă pe un teren agricol, întreaga echipă era gata să acționeze foarte rapid ca să rezolve problema și a beneficiat și de ajutorul universităților din regiune și de actorii privați au fost ajutați pentru a soluționa problemele. Deci, un alt aspect important al cooperativelor e cel al identificării uh, unui, unui brand, a unui, a unei mărci. Ce înseamnă asta? Deci trebuie găsită o marcă. Când vorbim cu cei din exploatațiile agricole, trebuie să aibă un obiectiv pe termen lung și trebuie să simtă că aparțin unei structuri. Asta înseamnă că tot trebuie să lucreze, lucreze împreună pentru același obiectiv, sub un cadru comun și cu o marcă comună, având un obiectiv comun de importanță fundamentală. Un alt aspect important, cantitatea. Deci, uh, uh, o producție mai mare înseamnă o mai mare forță de eh, contractare. Eh, gândiți-vă că 47% din eh, produsele agricole care provin de la cooperative sunt vândute direct marilor lanț, lanțuri de distribuție, atât italiene cât și uh, investitori străini. Apoi, o altă problemă cu care ne-am întâlnit e cea a certificării. Anume, una e să spui exploatațiilor agricole că trebuie să-și certifice produsele, să încerce să um, respecte norme europene, norme comunitare. Alta e să le ofere acest serviciu. Deci nu trebuie să le spui tu trebuie să faci asta, le oferă acest serviciu. Deci astfel ajutăm așa exploatațiile agricole. Uh, apoi, avantajele pentru exploatațiile agricole sunt, sigur, asistența pe teren, Uh, pe câmp. Deci, fie că e vorba de un fermier de 20 de ani, fiecare 60 de ani, nu trebuie să inventeze nimic, nu trebuie să pierdă vremea cu asta, ci trebuie să fie ajutată, deci să le oferim acest suport și câteodată agronomii joacă și rolul de psihologi pentru că se întâlnesc cu producătorii și uh, producătorii profită de uh, faptul ăsta și le spun, le, cumva le spun toate necazurilor și atunci uh, agronomii ajută și în acest sens. Apoi un cost mai mic de producție, pentru că nu se mai pierde uh, uh timpul cu formarea lucrătorilor. Apoi, de obicei, când nu există cooperativă, ce se întâmplă? Păi uh, se întâmplă că comerciantul uh, achiziționează produsul de la producător, dar prețul nu este indicat nicăieri. Și vorbim de fructe perisabile, de alimente perisabile și atunci Uh, din pricina climei, producătorul e constrâns să vândă. Însă, într-o cooperativă, producătorul este liniștit că oricum produsul ajunge pe piață. Uh, apoi, există întotdeauna posibilitatea de a avea un lat de producție mai scurt ca uh, exploatațiile agricole să fie cunoscute direct de consumatori, de să se creeze legătura directă între producător și consumator, fie că e la 10 km, fie că e la 10.000 de kilometri. Uh, deci e foarte bine ca producătorul să fie produ- uh, cunoscut direct de către uh, consumatori. Aici avantaje și pentru consumatori, pentru că până la urmă tot ceea ce, tot ceea ce fac cooperativele, toate serviciile sunt cele conferite producătorului, sunt și avantaje care se transferă spre consumator. Aici vedem o fotografie cu niște copii, noi insistăm mult ca uh, copiii să consume fructe, să știe și cei mici și cei mari ce face cooperativa, pentru că cooperativa reprezintă un întreg teritoriu și e un semn de pasiune, o vocație a unui teritoriu deci e foarte e important ca copiii să știe ce se întâmplă, dar toți cetățenii din, uh, de acolo să știe ce fac uh, cooperativele din teritoriul lor. Deci și consumatorul merge la supermarket, dar uh, acolo recunoaște o marcă, știe care sunt fructele bune, știe ce să cumpere și atunci cu siguranță va cumpăra din nou acele fructe și este sigur de calitatea produsului, pentru că poate merge și pe internet uh, și să uh, obține informații în legătură cu cooperativa, cu calitatea produselor și atunci găsești un produs standard, pentru că atunci când o cooperativă are, uh, manevrează o cantitate mare de produse, are categorii, mă rog, fructe de categoria 3, categoria 2, mă rog, este și o anumită culoare, deci oricum nu, se încearcă să nu se schimbe o, o caracteristică cum ar fi culoarea, deci să nu fie un, da, un fruct odată roșu, odată verde, odată galben. Nu, ă, trebuie să existe această marcă care să fie imediat recunoscută de consumator. Și de ce e important să existe cooperative? Păi, dincolo de tot ce am spus până acum, mai putem spune că în ultimii ani globalizarea mărfurilor mai ales înseamnă că nu se mai respectă caracterul sezonier al produselor că consumatorii nu mai așteaptă să vină din nou primăvara ca să poată gusta fructe care apar doar primăvara să zicem. Acum există logistica de tip naval, produsele vin din cealaltă parte a oceanului în orice anotimp al anului. Pentru unii e un avantaj, pentru alții un dezavantaj. Însă, ce doresc eu să spun e că Uh, toate acestea până la urmă înseamnă că cresc prețurile acestor produse, deci, dacă de departe. Bun, din, din teritoriul meu pleacă în fiecare zi mai multe camioane cu produse uh, din livezile noastre care ajung în Europa de Nord. Acest uh, produs este până la urmă, la sfârșitul anului vândut și cumpărat, vândut și cumpărat din nou, deci valoarea sa crește. Uh, și eu vreau să vă spun care este valoarea aceasta. Valoarea asta nu, până la urmă, nu rămâne în mâinile producătorului, nici în mâinile organizației care oferă servicii producătorului, ci se pierde de-a lungul acestui lanț. Se vorbește de lanțul scurt, se vorbește de scurtarea lanțului ca să uh, ajutăm producătorul, însă nu întotdeauna se întâmplă asta, din păcate. Uh, deci, în ultimii ani, există uh, un interes din partea uh, uh, comunității europene de a promova formele co- cooperatiste de organizație a exploatațiilor agricole, deci ca acestea să se poată uni din ce în ce mai mult în interesul producătorilor. Deci, rezumatul ar fi că dacă exploatațiile se unesc în cooperative, înseamnă că se reduc costurile de producție, sunt mai competitive pe piață, înseamnă că există o cantitate uh, majoră de produse, asta însemnând și că uh, sunt mai bine, mai, mai bine cunoscuți pe piață și uh, se, fac și se pot face și diverse investiții cu acea mică valoare adăugată a cooperativelor, asta pentru a putea continua să existe în acel lanț, că Adesea unii se opresc doar la produsul agricol proaspăt. Însă se poate și continua cu încă o mică investiție, se poate prelungi acest lanț și se poate ajunge și la prelucrarea produsului și conservarea acestuia. Bun, eu am prezentat aici mai degrabă aspectele economice, am încercat să fac un rezumat uh, al caracteristicilor economice ale cooperative, dar mai există o componentă foarte importantă. E, vedeți aici o fotografie de acum o lună de zile, fotografie în care vedem trei generații de producători agricoli, trei generații Eh, care de zeci de ani își transmit eh, dragostea pentru meseria lor și respectarea naturii, a teritoriului, că dacă vrem să spunem asta până la urmă, producătorii sunt paznicii, gardienii eh, pământului, al teritoriului, cei care au grijă de mediul înconjurător. Și haideți să încercăm să transmitem pasiunea asta și copiilor noștri, ca întotdeauna să existe cineva care să ne păzească pământul și teritoriile. Mulțumesc! Bardzo proszę. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor. Thank you uh, very much uh, for the opportunity. Mulțumesc uh, foarte mult că uh, mi-ați dat ocazia să uh, vă vorbesc despre cercetarea noastră. Mă numesc Michael Van Halen, sunt cercetător uh, și vreau să vă prezint uh, rezultatele unor studii din ultimii ani cu privire la cooperarea în sectorul agricol. Dat fiind că nu sunt uh, expert în, din domeniul antreprenoriatului, sunt cercetător. Vreau să vă spun că mi s-a părut extrem de interesant uh, prezentarea anterioară și sper ca prezentarea mea să confirme unele dintre acele constatări prezentate de antevorbitorul meu. În următorul sfert de oră vor vorbi despre rolul organizațiilor de eh, producători și a cooperativelor în agricultura europeană și în sectorul uh, lactatelor. O să vă prezint și unele rezultate de pe urma studiilor pe care le-am făcut în ceea ce privește scopurile și activitățile organizațiilor de producători în Uniunea Europeană în diverse sectoare, precum și unele constatări provenite din studii cu privire la organizațiile uh, interprofesionale despre care nu am vorbit, nu s-a vorbit încă. Și apoi uh, vreau să vă să rezum uh, factorii care stimulează sau uh, pun bețe în roate cooperării și vreau să vă explic câte ceva despre rezultatele pe care le-am găsit noi în ceea ce privește întrebarea la, răspunsul la întrebarea merită să cooperezi. Merită să cooperezi. În acest uh, diapozitiv din 2012, Vedeți care este cota pe piața cooperativelor în sectorul uh, lactatelor în Uniunea Europeană. De la 0 la aproape 100% avem aceste, aceste variații și vedeți că sunt diferențe foarte mari între țări în Uniunea Europeană în ceea ce privește rolul pe care îl joacă cooperativele. Și uh, avem aici două, două feluri de cooperative. Avem cooperative cooperativele formate din, numai din agricultori sau cooperativele care sunt uh, care au și procesatori și um, produse uh, comercializate. Cooperativele agricole livrează laptele acestor POC-uri, uh, acestor scuzați, um, cooperative cu investitori privați. Avem 22.000 de cooperative în uh, lanțul de aprovizionare, avem uh, aceste cifre de la CEPA Copega și uh, cifra de afaceri a acestora împreună este de 350 de miliarde de euro și au la un loc 6 milioane de membri. Iată deci că cooperarea joacă un rol foarte important în agricultura europeană. Cooperarea este în creștere, ca și alte companii și acestea evoluează în timp și vedem că în majoritatea statelor membre cooperativele uh, cresc și în dimensiune. Vom reveni la acest lucru mai târziu. S-ar putea să uneori să fie o problemă acest lucru. Apoi, importanța cooperativelor în uh, sectorul uh, lactatelor. Patru din Mm, cele 10 cooperative cele mai mari erau în domeniul lactatelor. Dar fiind natura acestor, acestor produse, faptul că laptele crud trebuie să fie prelucrat, transformat în diverse produse și pe de altă parte avem uh, o concentrare a vânzării cu amănuntul. Uh, bineînțeles, acest lucru poate pune bețe în roate cooperării din cauza economiilor de scală. Apoi, ce, care sunt rezultatele cercetării? Din ce motive cooperează fermierii? primul rând, se, este vorba despre consolidarea puterii de negociere. Se reduc riscurile, așa cum am constatat, de pildă că ar fi bine să se poată partaja um, instalațiile de stocare sau să se agregeze resursele și așa mai departe și să se încerce o stabilizare a prețurilor. S-a a reieșit din mai multe sondaje și s-a spus și asta acest lucru că cooperarea îți garantează acces la acces pe piață, fiindcă clienții mai mari nu vor să negocieze cu sute de mii și mii de uh, uh mici companii mici ferme. Apoi, se consolidează coeziunea socială la nivelul regiunilor. Am constatat și acest lucru și o ocazie de învățare de noi cunoștințe și reprezintă, deci, cooperativele, participarea cooperative, o posibilitate de a îmbunătăți uh, calitatea parteneriatelor și de a găsi interese comune și un teren comun pentru îmbunătățirea calității produselor sau pentru îmbunătățirea coeziunii sociale. Și, în cele din urmă, va reprezenta un instrument pentru promovarea intereselor comune, ca un grup de lobby. Toate acestea pot fi uh, obiectivele cooperării cooperativelor la mai multe niveluri. Și uh, apoi există o diferență între um, pro, Uh, organizații de producători recunoscute la nivel european și nerecunoscute. Am vorbit despre posibilitatea ca politica agricole să fie recunoscută, ceea ce va uh, permite accesul la programe operaționale sau la um, la alte avantaje, dar majoritatea nu sunt recunoscute uh, am făcut acest studiu pentru carnea de vită, pentru ulei de măsline și se pare că doar 20, în jur de 20% din um, organizații sunt recunoscute. Din acest studiu vreau să vă um, prezint acest grafic care arată care sunt motivele pentru care se, se instituie aceste, se, se creează aceste organizații de producători avem aici o mostră de 200 de organizații în, din toate statele membre ale Uniunii Europene, de aproape toate statele membre. Când întrebăm uh, pe, de, de, când punem întrebarea de ce s-a creat această organizație de producători, principalul răspuns este accesul pe piață și îmbunătățirea poziției de negociere cu cumpărătorii. Ea de așteptat, dar și reducerea costurilor. Uh, și apoi consolidarea poziției de negociere cu uh, lanțul de aprovizionare. Acest lucru s-a menționat uh, deja, apoi accesul la finanțare și uh, reducerea po- poveri administrative. Acestea sunt mai puțin menționate și de mai puțină importanță. Apoi, Asta pentru crearea organizațiilor de producători. Apoi, mergem mai departe. Care sunt uh, scopurile organizațiilor de producători? Odată ce s-au creat acestea. Apoi, și aici avem iarăși o mostră pentru cooperativele ori reprezent, recun, recunoscute și nerecunoscute. Majoritatea au obiective de vânzare, relaționate cu vânzarea într-un fel sau altul, planificarea producției, comercializarea produselor, apoi concentrarea ofertei și așa mai departe. Dar un alt lucru important este că majoritatea organizațiilor de producători nu vând sau nu negociază uh, sau nu planifică producția neapărat, ci au o sumedenie de obiective, de scopuri, printre care și promovarea, marketingul, publicitatea, stabilizarea prețurilor, oferirea de asistență tehnică agricultorilor. Și constatăm că cu cât uh, se urmăresc mai multe obiective, cu atât este și devine această organizație mai mat, acele organizații, devine acele organizații mai mature și mai de succes. Majoritatea acestor organizații de producători eh, au oarecare vechime, deci au fost create în eh, în secolul 20, mai ales în Franța și în, Sp- în Spania. Iar în statele membre mai noi, vedeți că politicile europene au dus uh, la crearea de, de noi organizații de producători Și uh, acestea, aceste organizații producători noi, se concentrează mai mult pe uh, concentrarea uh, aprovizionării și vânzare decât pe cercetare și pe îmbunătățirea calității. Apoi, activitățile principale ale organizatorilor de producători Control calității, planificarea cu privire la calitate, reprezintă activitatea cea mai uh, prezentă. Bineînțeles, există și uh, negocierea contractelor și planificarea producției, dar calitatea este principala activitatea acestor OP-uri. iar cifrele se aplică mm, tuturor sectoarelor, mm, ulei de măsline, carnea de vit mm, și sectoarele um, pentru recolte de pe terenul arabile. Acest studiu este din 2018. Deci, cred că activitățile totuși din aceste sectoare cu sectorul lactatelor nu sunt foarte diferite în linii mari. Am avut 260 de organizații de producători în, produ- în sectorul lactatelor recunoscute. Deci avem multe organizații recunoscute în sectorul uh, lactatelor. Activitățile se schimbă de-a lungul timpului, vedeți, este foarte important de menționat acest lucru. Cooperativele uh, evoluează și asta este important și la nivelul politicilor uh, Uniunii Europene, este important să se recunoască acest fapt și anume că cooperativele, dar și alte companii, bineînțeles, evoluează. Deci, uh, s-ar putea ca obiectivele să fie unele când își încep activitatea și pe măsură ce evoluează, bineînțeles, aceste obiective se pot schimba și ele și domeniul de activitate, dar și sprijinul de care au nevoie mai apoi. Apoi, am întrebat uh, organizațiile de producători care sunt uh, beneficiile pe care le primesc membrii, de ce ar, de ce ar dori să participe membrii la aceste organizații și vreau să vă spun că aceste răspunsuri vin de la membrii organizațiilor, de reprezentanții organizațiilor care sunt și ei agricultori. Poate răspunsurile ar fi altele dacă, altele dacă am întrebat pe membrii aceste beneficii la care s-a făcut referire au fost stabilizarea prețurilor și a piețelor, accesul pe piață, capacitatea de a negocia cu un client sau export, de a face exporturi și reducerea costurilor. Dar s-a vorbit și despre creșterea veniturilor și uh, un uh, nivel de trai ridicat uh, acesta a fost menționat de 30% din uh, respondenți, dar există și dezavantaje. De pildă, s-ar putea să se, se reducă controlul uh, pe care îl are fermierul uh, sau pe care are ferma respectivă în ceea ce privește piețele pe care doresc să se să intre și văd că nu mai am mult uh, timp la dispoziție, dar aceste organizații interprofesionale, un alt tip de cooperare, nu am uh, vorbit despre această cooperare în, înainte, dar acesta este în creștere și asta în urma politicilor Uniunii Europene, bineînțeles, că constatăm că din 2000, 2013 numărul acestor organizații um, este în creștere. Și aici lucrurile sunt destul de variate în ceea ce privește dezvoltarea instrumentelor sau modul în care se folosesc aceste instrumente. Deci acest concept este încă în dezvoltare. Există și diferențe culturale, dar și diferențe la nivelul dinamicii structurale între țări, ceea ce influențează, bineînțeles, uh, succesul acestor organizații interprofesionale, dar, bineînțeles, uh, bugetul și asistența de la guvern uh, pentru folosirea instrumentelor naționale și europene este foarte important aici, dar și um, ocazia de a putea să să intre mai multe părți ale lanțului de aprovizionare în aceste organizații interprofesionale și asta, bineînțeles, adu- duce la succesul acestor organizații interprofesionale. Și mai departe, la următoarele două diapozitive, aici se trec în revistă factorii care duc la stimularea sau la scăderea sau care uh, pun probleme cooperării S-ar putea să existe un paradox și ca s-a vorbit. Uh, fermele mai mici, sunt mai vulnerabile în fața unei puteri de negociere mai scăzute și, bineînțeles, ar putea să aibă costuri mai crescute și, bineînțeles, ar avea mai multe de câștigate pe urma cooperării, dar pe măsură ce cooperativa crește, începe să se ocupe și de prelucrare, constatăm atunci că interesele cooperativei și membrii ar putea să nu se mai întâlnească. Cooperarea este sporită de prețuri scăzute și uh, este împiedicată de prețuri cresc uh, mai ridicate și interese divergente. Numărul de uh, ferme și vârsta și uh, îmbătrânirea fermierilor este iarăși un aspect important. Cu cât ferma este mai mare, bineînțeles, cu atât interesele agricultorilor sunt mai divergente și mai greu de cooperat. Dar uh, la ferme mai mici și uh, fermierii mai bătrâni, atunci cooperarea poate să reprezinte chiar o cale de succes. Există foarte multe beneficii, avantaje, dar uh, nu neapărat la nivelul prețurilor crescute. E foarte greu să dovedim că se primesc prețuri mai mari, se plătesc prețuri mai mari, chiar dacă cooperativele mai diversificate pot să primească prețuri mai mari, dar când concurezi cu alții uh, furnizori, până la urmă piața va stabili prețul. Și încă un lucru, încă o propoziție și am terminat. Cooperativele, am constatat noi în cercetare că sporesc uh, prețul mediu, pentru că sunt un uh, sistem de referință și pentru firmele private și accesul pe piață, uh, cercetarea comună și um, creșterea competențelor sunt avantaje și, bineînțeles, cooperarea aduce avantaje și uh, publicului și consumatorilor pentru că se consolidează și calitatea produselor și, bineînțeles, uh, are efecte pozitive și asupra mediului înconjurător. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumim! Trecem la următoarea rundă de întrebări și răspunsuri. În primul rând, domnul Caputo, apoi domnul Dorfman, domnul Heusling. Domnul Caputo. Grazie Presidente, io voglio ringraziare nuovamente. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și invitațiilor din cel de-al doilea grup care ne-au oferit și ei informații foarte interesante. Sigur, mulțumesc domnule Anicherico pentru că pentru că ne-a prezentat aici ce înseamnă cu adevărat cooperativele din sudul Italiei, sudul care este o categorie uh, de sine stătătoare cu exploatații foarte mici, mici și foarte mici, cu două hectare, însă în ultima vreme, mm, odată cu schimbul de generații, aceste exploatații se transformă și se unesc între ele în organizații de producători, cooperative și așa mai departe. Și referindu-mă tocmai la uh, aceste uh, exploatații de mici dimensiuni ce caracterizează sudul Italiei, vreau să uh, întreb pe domnul Anicarico vreau să întreb inovarea, deci dar nu doar tehnologică, ci și în gestionarea exploatației inovare pe care nu poate asigura o exploatație mică. Ați spus că în ultimul timp uh, se organizează mai bine aceste exploatații în sudul Italiei. Dumneavoastră considerați că acest aspect al inovării poate fi și el un element mm, pentru a duce la uh, uh, mai multe exploatații care să se unească între ele. Pentru că altfel nu vor putea fi vizibile pe piață. Mulțumesc. Domnul Dorfman, acum mulțumesc. Eu... Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Nichiaricu a făcut o prezentare foarte interesantă, pentru că, da, o cooperativă Uh, produce un produs de, în general deja existent, dar iată aici rodia a fost introdusă ca o noutate în sudul Italiei pentru consum și s-a creat o piață pentru acest produs. Poate ne prezentați și niște cifre, adică cum au crescut aceste cooperative, Credeți că mai e spațiu pentru a crește și mai mult? Sunt uh, agricultori care vor să uh, uh, treacă la, acest nou, la produsul acestui nou fruct. Și aș mai avea o întrebare pentru celălalt invitat. Guvernanța în cooperative. Nu ne-ați spus foarte multe. Eu cred că un punct slab poate fi și unul puternic, dar cred că e slabă această guvernanță în cooperative. Producătorii sunt cei care se ocupă de tot, dar acest lucru nu e mai atât de posibil în uh, întreprinderi mai mari. E nevoie de un management profesionist. Uh, și atunci important e ce se întâmplă cu interesele membrilor, dacă acestea pot să fie aliniate cu interesele pe termen lung ale managerilor. Și eu închipui că pot să apară aici probleme în, în gestionarea cooperativelor. Mă gândesc la companii care sunt mult mai mari și care au idei pe termen lung și obiective pe termen lung. Ce părere aveți dumneavoastră? Ce ne puteți spune mai mult în acest sens? Domnul Heusling, vă rog. Pot să fiu de acord cu domnul Dorfman pe un punct. Domnule Van Galen, nu ați făcut o diferențiere bună, o cooperativă cooperativă. Uh, Există cooperative mici și există și unele foarte mari care au miliarde de euro profit, cooperative foarte mari, unde unii nici măcar nu știu că fac parte din ele. Cum arată această democratizare a marilor cooperative? Și Mă gândesc la ce avem noi în Germania, de exemplu în domeniul laptelui, avem cooperative care dețin un monopol. În multe zone nu există o alternativă. Și apoi ce fac ei cu prețurile, cum le stabilesc, ei nu se mai deosebesc deloc de o companie privată. Și atunci, ca fermier, mă întreb ce am eu de câștigat de aici. Vorbim despre modernizare, despre ce trebuie să se întâmple, dar totul rămâne doar pe hârtie. Și apoi, nu e nevoie de o reformă în ceea ce privește consimțământul, de exemplu, unde se face diferența și după aceea care mai sunt beneficiile de a aparține unei cooperative. Și Colegul ne spunea că vedem cum arată organizarea cooperativelor acum și se îndepărtează foarte mult de principii. Vorbim de companii foarte mari care spun că sunt cooperative, dar se află foarte departe de ele, pentru că cei care fac parte din cooperativă nu mai au niciun cuvânt de spus cu ce se întâmplă mai departe și nu mai constată care ar fi beneficiile aparținerii în ele. Ne vorbeați de prețuri, ce se întâmplă cu avantajele de preț. Există Există un studiu în Germania care arată că marile cooperative plătesc cele mai proaste prețuri pe lapte în Germania. Așa că ne putem pune această întrebare. Ce fel de avantaje mai au fermierii într-un asemenea caz? Dacă nu e nevoie de altceva, mai ales în ceea ce privește acordul și ce se poate întâmpla dacă poți să faci un pas înapoi și ce s-a întâmplat cu principiul inițial al cooperativelor. Vă mulțumesc! Domnul Bogovici, vă rog. Good afternoon. <clears throat> Thanks for all. Bună ziua, vă mulțumesc pentru toate prezentările. Eu vin din Slovenia și noi avem exploatații agricole mici acolo și eu am început să lucrez în anii 80 în sistemul trecut din Iugoslavia. Apoi, mai târziu, am fost unul dintre membrii care au fondat o mică cooperativă în satul nostru. Ne ocupam de producția de lapte, 60-70 de fermieri și am vizitat de multe ori și Tirolul de Sud, despre care s-a discutat astăzi, și cred mult în sistemul pe care îl aveți dumneavoastră de cooperative de acolo. Ce spunea domnul Hoisling, cred că e foarte important că există diferențe de management între cooperative mici cât și cooperative mari. Aceasta e doar o parte a acestui tip de afaceri. Cred că ce e și mai important e rolul pe piață. Și noi, în Slovenia, avem exemple foarte bune și în regiunile alpine cu cooperative de dimensiuni reduse, cu 10 milioane de litri de lapte, cu o marcă cu marcă, marca de brânz alpin, aceștia vând și spre Italia, se află aproape de regiunea de frontieră și cred că ar fi important ca pe viitor să îi sprijinim pe fermieri să colaboreze. Cum vă spuneam, eu vin din Slovenia. Uh, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în trecut în țările socialiste, vedem că astăzi există mult mai puțină cooperare în asemenea state și mult mai multe probleme. De aceea e important să avem instrumente în politica agricolă comună, astfel încât să le sprijinim. Și de asemenea mai cred că e foarte important să ajutăm asemenea organizații, fie că sunt mici sau mari, vedem cum arată piața acum și dacă nu există organizații ale fermierilor, eu cred că nu există nici perspective. Consider că o bună cooperare între fermieri e la fel de importantă ca politica agricolă comună. Nu funcționează una fără cealaltă. Mă tem că în foarte multe sectoare agricole există tot mai puține perspective. Și ce aș dori să spun în încheiere, în ceea ce privește inovarea, transferul de cunoștințe, digitalizarea, în aceste vremuri. Eu mă ocup și de Um, concepte cum ar fi satele inteligente, există combinații acolo de multe aspecte și cred că aici un rol important ar putea să-l joace și cooperativele care îi ajută, îi ajută pe cei din mediul rural. Ele îi înțeleg bine pe aceștia și de aceea cred că sunt importante și în dezvoltarea zonelor rurale pe viitor și nu sunt importante doar pentru fermieri. Vă mulțumim! Văd că nu mai dorește nimeni altcineva să intervină, așa că voi da cuvântul reprezentantului Comisiei Europene acum, domnule Faria de la Degeagri. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și bună ziua tuturor! Voi face câteva comentarii, însă în primul rând, în primul rând permiteți-mi să spun uh, următoarele. Vorbitorii pe care tocmai i-am auzit au venit cu exemple foarte interesante. Doar câteva comentarii. Primul are de-a face cu titlul audierii dumneavoastră, modele de cooperare pentru a consolida poziția fermierilor în lanțul alimentar. Cred că acest uh, titlu a fost ales foarte bine. Vorbim de cooperare între fermieri. Înseamnă că la nivel conceptual ați reușit să ne transmiteți faptul că vorbim de cooperare economică și neeconomică între fermieri. Și aș dori să accentuez și următorul fapt. Dacă vedem care e terminologia folosită în uh, Uniunea Europeană, acest cuvânt cooperativă este foarte rar întâlnit. De cele mai multe ori vedem cooperare între fermieri. Sunt termenii care sunt mai mult folosiți și vom mai vedea asociații de producători, organizații de producători și așa mai departe. Noi nu reducem cooperarea între fermieri la termenii juridici pe care îi utilizăm. Un al doilea punct pe care l-aș accentua și vi l-aș reaminti, deși cred că îl știți foarte bine. De ce? Dintr-o dată, de câțiva ani, discutăm din nou despre cooperarea între fermieri. Cred că e important să ne întoarcem întotdeauna la faptul că trecem de la sprijinul pentru prețul la sprijin pentru venit. Astfel, agricultura europeană a devenit tot mai competitivă și a reușit să se insereze mai bine în contextul global. Acest lucru ne-a fost bine explicat și bine ilustrat de cei care tocmai au intervenit. Acești experți ne-au reamintit faptul că competitivitatea ar trebui să fie înțeleasă din ce în ce mai mult ca fiind o competitivitate aprofundată pe sectoarele agroalimentare. Noi, economiștii, vorbim de coordonare verticali, verticală în sectorul agricol și e un lucru care devine tot mai important pentru fermieri. De aceea e important ca fermierii să joace un rol cheie în această coordonare verticală. Probabil considerați că folosesc un termen cam obscur sau abstract, așa că permiteți-mi să vă dau și un exemplu, la ce mă refer. E un lucru comun țărilor occidentale din Uniunea Europeană și la fel stau lucrurile și în America de Nord. Să analizăm evoluția prețurilor în ultimii 40-50 de ani, prețuri la nivelul producătorilor și la nivelul consumatorilor. Prețurile de producție au crescut încet, în timp ce aceștia creceau, prețurile pentru consumatori au crescut foarte mult. De ce a existat această creștere în prețul pentru consumatori? Se oglindește aici faptul că produsul final conține tot mai multe servicii, tot mai multă inovare, calitate, diferențierea produselor. Eu vreau să spun că e important, e crucial pentru fermieri să aibă instrumentele de care au nevoie, astfel încât să aibă o cât mai mare parte din această plus valoare. Ei trebuie să aibă capabilitatea de a continua cu inovarea, să poată să beneficieze de noi oportunități pe piață, să își poată diversifica produsele. Toate acestea ne-au fost bine explicate astăzi, aici. De aceea, astăzi, cooperarea între fermieri e atât de importantă în politica agricolă comună. Până acum, am făcut trimitere la cooperarea economică. dar trebuie să reținem și faptul că avem instrumente suplimentare, așa cum ne spunea domnul profesor Van Galen, instrumente care au ca obiectiv tot o îmbunătățire a fluidității în lanțul alimentar și aici intervin organizațiile interprofesionale. Acestea ar putea să joace un rol foarte important în dimensiunea sectorială, în lanțul cu alimente. Și aș spune că aici ar interveni chestiunile neeconomice, cum ar fi cercetarea, promovarea, analizele de piață. Domnule președinte, cred că mă voi opri aici. Pentru a încheia, aș dori să vă reamintesc faptul că această cooperare între producători e deosebit de importantă în politicile noastre de astăzi. Am văzut acest lucru cu reforma din 2013, apoi cu acordul Omnibus, și cu propunerea actuală, propunerea PAC pe care o discutați și care a fost menționată de mai multe ori aici astăzi. Acestea sunt ultimele mele cuvinte. Acum vă mulțumesc, domnule președinte. Da, am ascultat cu mare atenție ceea ce tocmai ne-ați spus. Așa că acum le voi da din nou cuvântul invitaților noștri de astăzi. Probabil doriți să răspundeți la întrebări, la observațiile făcute. Vă pot pune la dispoziție câte 5 minute fiecăruia dintre dumneavoastră. Vă rog. Sì, innanzitutto vorrei ringraziarvi per... Da, în primul rând mulțumesc pentru întrebări. Președintele ia cuvântul fără microfon. Așadar, domnul Anichiarico. Încerc să dau un răspuns comun, să vedem dacă voi reuși. Dar pentru domnul Caputo vreau să spun că, sigur că inovarea, de gestiune, inovarea exploatațiilor agricole și cercetarea sunt instrumente care pot și care trebuie să îmbunătățească și veniturile exploatațiilor agricole, după cum am și spus. Și a spus și dumneavoastră, cooperativa noastră în ultimii ani încearcă să uh, achiziționeze și mijloace tehnice utilizate de toate exploatațiile din cooperativa noastră, nu știu, un dispozitiv mecanic de recoltare, nu numai pentru rodie, dar și pentru avocado, pentru agrume, deci facem o, o cheltuială comună și uh, cumpărăm uh, un dispozitiv pe care îl punem la dispoziția tuturor. Uh, da, tinerii în agricultură, Sigur, de multe ori tinerii nu vor să intre în agricultură pentru că consideră că e un fel, o lume arhaică, înapoiată. Bunicul face agricultură, spun tinerii. Eu merg în oraș cu prietenii, uh, însă uh, <laughs> eu le arăt că își pot porni utilajele de la distanță de acum, de, de pe telefonul inteligent, de pe smartphone, chiar ieșind uh, cu prietenii în oraș pe pentru că tehnologia în campania în sud este și trebuie să existe pentru că ajută exploatațiile agricole vor și să pun un ban deoparte să nu fie costurile așa de ridicate. Apoi, în ce privește creșterea numărului de agricultori, să spunem că cooperativa mea în 2012 a plecat cu, de la 13 asociați în primul an, mi-amintesc că am uh, ieșit pe piață cu 45 de tone din produsul nostru. Anul trecut am avut 1200 de tone în întregul teritoriu național comercializate. Anul acesta uh, ne-am extins și pe piața din Germania, nu doar în Italia și iată, e uh, o piață din nord, piața germană, Uh, suntem și pe piața din Franța, care e mai aproape de noi, deci astăzi cooperativa are mai mult de 50 de asociați. Dar în ce privește Rodea, Rodea e un produs nou, noi trebuie să facem eforturi în legătură cu comunicarea, ca el să fie un produs mai cunoscut, să uh, facem eforturi ca să, ca să și spunem că reprezintă un medicament, nu doar un aliment, Rodea. Eh, trebuie să ne gândim că alimentele eh, sunt și medicamente, deci ne putem îngriji corpul cu alimentele pe care le eh, consumăm. trebuie să combatem astfel maladiile contemporane. În ce privește unitatea acestor cooperative, mulțumesc pentru că ați evocat Uh, și cazul acestor cooperative fantomă, cooperative false, false care dispar din ce în ce mai mult. Și aici putem avea o întreagă dezbatere și să tot vorbim uh, până poi mâine despre asta. Dar uh, în Italia, o societate privată trebuie să uh, plătească 45% din taxe, dar fiind o organizație de producători din sectorul agricol, reușesc să depășesc 10-11%. Deci, sigur că în următorii ani noi trebuie să fim atenți și la controlul activității organizațiilor de producători și a exploatațiilor agricole, pentru că uh, Schimbarea trebuie să se facă pentru micile exploatații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 dar cele adevărate, cele care până ieri aveau 40 uh, de milioane de euro cifră de afacere, acum au 60-70 deci, uh, sub forma unor uh, organizații producători, nu sub forma unor SRL-uri ca la, început, ca la început. Dar bun, aici și comunitatea trebuie să fie atentă, nu doar noi să ne facem temele. Sigur că s-au adoptat legi, iată în ianuarie în acest an, o legislație care spune că o, o organizație asociațiile de producători nu mai pot avea administrator unic, ci trebuie să aibă un consiliu de administrație în mod obligatoriu. Asta deja este o idee foarte bună în, pentru activitatea de control și pentru modul în care funcționează aceste societăți până la urmă. Și, bun, <laughs> cred că cu asta am cam răspuns tuturor întrebărilor care mi-au fost adresate. Vă mulțumesc! Da, următorul invitat. Van Halen. I would like to uh, respond to the question on the governance. Da, în primul rând mă voi referi la structura de guvernanță a exploatațiilor mai mari. Mm, reiau de unde a rămas anteprimitorul meu. Sunt multe exemple, cred, de uh, cooperative de mari dimensiuni în care partea membrilor se plâng că cooperativa nu face lucrurile în interesul lor. În același timp, trebuie și să înțelegem că, de obicei, aceste cooperative Totuși, eh, sunt structuri în care, sunt structuri în care fermierii au fiecare câte un vot. Deci, principiul un fermier, un vot, eh, încă se aplică în multe din aceste cooperative. Deși, sigur că o organizație de mari dimensiuni înseamnă că uh, membrii trebuie să participe la întâlnirea uh, anuală și uh, votul fiecare nu are aceeași pondere. Și asta ne arată că există costuri de guvernanță și pentru cooperative Asta uh, înseamnă că interesele trebuie să alinieze și trebuie imprimată o orientare pentru toată lumea, uh, toți cei din cooperativă. Cred că în același timp, uh, în mod normal, aceste cooperative de mari dimensiuni uh, sunt și ele parte a piețelor internaționale. Eu cunosc cazul marilor uh, cooperative din țările de jos care intră în concurență directă cu cooperative din alte țări deci, acum, dacă vor avea o cotă mai mare uh, din piață, s-ar putea, dar sunt și motive uh, care ne-ar putea face să spunem că trebuie să plătească mai mult. Și că vor trebui să intre în concurență cu alți furnizori Iată, uh, cazul uh, țărilor de jos este grăitor în acest sens. Apoi, în ce privește inovarea, cred că exemplele pe care le-am ascultat astăzi ne arată clar și asta spune și cercetarea uh, mea și nu numai. Așadar, mm, exploatațiile de mici dimensiuni, în general, au multe de învățat în legătură cu modul de a fi întreprinzător. Sigur, orice întreprinzător trebuie să învețe, dar învățând împreună, vizitând alte cooperative, pentru că eu am fost implicat într-un număr din aceste proiecte în care uh, s-au vizitat de către membrii unei cooperative alte cooperative și atunci um, am putut să văd că din aceste vizite eh, ei capătă noi inspirații, noi idei de antreprenoriat, dar în același timp trebuie ca eh, micile exploatații să beneficieze și ele de o perspectivă. Sigur că nu toți trebuie să fie mari, nu trebuie să vorbim doar de exploatații sau și cooperative pentru, cu, cu o cifră de afaceri de un miliard de euro. Nu, uh, aproximativ 99% din uh, firmele noastre din sector sunt IMM-uri și nu vor dispărea peste noapte, dar trebuie să faci diferența. Nu poți să consideri că dintr-o dată, așa, uh, peste noapte, se poate crea o cooperativă cu o cotă de piață de 100% și că toată lumea se va îmbogăți dacă mm, furnizez același produs ca cel pe care toată lumea îl furnizează. Asta nu înseamnă antreprenoriat, e doar uh, idealist și naivitate. Nu, trebuie să vii cu un produs diferit decât cel al uh, concurentului tău și să accepti că intri în competiție pe piață ci să încerci să tragi toate beneficiile de pe urma uh, cooperării, sigur, în limitele pieței. Și dacă rezultă că nu poți fi competitiv, sigur, poți găsi alte soluții, poți uh, produce valoare adăugată care nu este compensată în preț, prin preț, adică. Și uh, atunci poate intra în acțiune guvernanța pentru a repara uh, lucrurile. Apoi, putem ajuta mm, producătorii să-și promoveze mai bine produsele și să le arate valoarea reală. Bun, este acum problema și a prețurilor reale, Uh, informația oferită consumatorilor despre ce anume se produce, uh, asta ca consumatorii să știe clar care anume este valoarea adăugată a unui anumit produs și apoi să și fie convins să plătească prețul respectiv. Tak, da, deci să convingem consumatorii să plătească mai mult Într-adevăr, asta e problema. Pentru că, sigur, și costurile de producție sunt mai mari, deci și consumatorii, până la urmă, trebuie să plătească mai mult. Și dacă așa stau lucrurile, atunci ei trebuie să fie convinși de ce merită să plătească mai mult pentru un anumit produs, ca să fie și dornici să dea un ban în plus din buzunar. Bun, am încheiat acest subiect de pe ordinea de zi, doamnelor și domnilor. A fost o audiere foarte interesantă. Sigur, sectorul cooperatist uh, are și o mare experiență, însă mm, trebuie să se adapteze condițiilor actuale. Și atunci e dificil ca încă de la început să presupunem că micile eh, cooperative care produc, eh, produc aceleași produse cu marile cooperative eh, pot fi în continuare rentabile cu un volum scăzut de producție. Dacă volumul producției este scăzut, atunci nu se produce efectul de scară și atunci trebuie să încerci să faci lucrurile diferit, să generezi valoare care, ce, prin ceva care să fie important pentru consumator și consumatorul să fie dispus să plătească un, un, un preț în plus. Ma, nu știu dacă s-a inventat o mai bună formă de cooperare decât cooperativele. Există, sigur, se dezvoltă și alte forme de cooperare. Însă, Acum, ce este important pentru cooperative e ca ele să strângă cât mai multă experiență de-a lungul timpului. Acum e și o problemă legată de democrație, de participarea asociațiilor la procesul decizional, de asigurarea unui nivel profesionist de management pentru aceste cooperative, astfel încât să se utilizeze noile tehnologii, inovarea și așa mai departe. De aceea e foarte bine că am discutat acest subiect astăzi. Eu vreau să mulțumesc uh, oaspeților noștri, cei care au uh, luat cuvântul astăzi, pentru că ne-au furnizat uh, informații foarte prețioase. După cum știți, noi ne aflăm într-un moment foarte interesant actualmente pentru că se dezbat noi propriile legislative care um, au de-a face cu reforma politicii agricole comune și lucrăm la un raport uh, legat de o directivă a Comisiei privitoare la lanțul alimentar și această directivă propusă de domnul Hogan uh, mai trebuie reglată și adoptată în această legislatură. Așa ne dorim noi, pentru că este foarte importantă pentru fermieri. Bun, acestea fiind spuse, mulțumesc din nou aspeților noștri deci cu asta am încheiat uh, punctul de pe ordinea de zi legat de audiere. Iar acum facem o pauză și peste câteva uh, minute vom trece la următorul uh, punct, dar uh, suspend uh, reuniunea doar pentru câteva secunde. Dacă oaspeții noștri vor să rămână, sunt bineveniți. Deci trecem acum la discutarea raportului doamnei Ribeiro Mm, se pare că este pregătită, dar haideți să uh, suspendăm doar câteva secunde din motive uh, administrative interne reuniunea noastră.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 Proszę Państwa, pół minuty to tylko trzydzieści sekund. A więc 30 sekund już mamy za sobą. Gata, s-a terminat scurta noastră pauză de 30 de secunde. Și trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de prezentarea proiectului de aviz al doamnei Ribeiro. Programul pentru piața unică, competitivitatea întreprinderilor și așa mai departe. Aceasta este comisia competentă pe fond și avem unele competente exclusive pe marginea unor chestiuni, însă cred că ar fi mai bine să ne spună mai multe, doamna raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. E vorba despre um, unul dintre cei mai importanti pilone proiectului european, piața internă, și asta este unul dintre cele mai mari succese ale Uniunii Europene și cu care se identifică fiecare cetățean european când vorbește despre Uniunea Europeană. Libera circulație a persoanelor, a bunurilor și serviciilor este un element fundamental pentru uh, noi și nu poate fi pus sub semnul întrebării. Acest document uh, aduce la un loc cinci programe anterioare, sănătate, sănătate, lanțul alimentar, consumatori, guvernanța pieței interne și Cosmo. Într-o umbrelă unică, piața internă cu o sumă de peste 4 miliarde de euro. În ceea ce comisia noastră, este foarte important să ținem cont de obiectivul de a menține un nivel ridicat de siguranță a alimentelor uh, și să avem o protecție și mai ridicată pentru consumatori, să îmbunătățim guvernanța pieței unice și să, să ne asigurăm că se respectă regulile. Cred că agricultura nu se limitează la aceste sfere. analiza din documentul meu a fost una mai uh, lungă și nu s-a ținut cont de sănătatea animală la fito, uh, um, elementele fitosanitare și uh, la controle și nu s-a ținut cont nici de statisticile europene. Iar documentul de bază al Comisiei este un punct de plecare foarte bun, dar e loc și de mai bine. Iar Eh, eu vă spun că produsele agricole de care vin din țări terțe trebuie să respecte criterii riguroase de eh, evaluare și control care trebuie să fie consolidate pentru a se respecta nu numai regulile sanitare, precum și modul de producție european. Nu putem să mai asistăm la o concurență neloială pentru producătorii europeni. Deci consolidarea monitorizării și a controlelor oficiale la nivelul eh, lanțului alimentar sunt necesare. Vreau să uh, subliniez și statisticile. De cele mai multe ori, statisticile europene sunt defazate. Nu sunt, uh, nu sunt uh, actualizate. Este important să avem un serviciu european de statistici care să fie în slujba cetățenilor europeni și a entităților europene și care să fie un instrument foarte important pentru noile politici. ne amintim când ne-am confruntat cu criza laptelui, comisia spunea că nu poate să ne răspundă din cauza că uh, nu avea date sincronizate și care nu reprezentau situația prin care treceau agricultorii noștri. Iar scandalele uh, cărnii de cal, uh, au olor contaminate și a carnei brazi- braziliene, acestea sunt uh, exemple în momentul în care ne putem confrunta cu astfel de crize și e important să, să le uh, depășim pentru a reda încrederea cetățenilor europeni. Iată de ce avem nevoie de tehnici de cercetare pentru a combate fraudele alimentare și, pentru, și important să avem și sancțiuni financiare pentru a, a uh, avea acces la acestea în situații de criză în cadrul pieței unice și nu în cadrul pacului. Foarte important pentru ca entitățile oficiale să poate acționa rapid în cazuri de urgență în apărând interesele cetățenilor și evitând situații de risc și, care să aducă atingere sănătății oamenilor și uh, uh, și limitând aceste produse care uh, transmit boli în Uniunea Europeană. Trebuie să țină cont și de diversitatea geografică și de impactul schimbărilor climatice în ceea ce privește um, um, combaterea maladiilor uh, și uh, a, a um, um, maladiilor plantelor, uh, mai ales în zonele care sunt mai susceptibile inundațiilor și a secetelor. Aceste situații nu pot fi considerate derogări. Trebuie să existe prevederi în regulamentul principal și să facă obiectul unei acțiuni rapide și eficiente trebuie să țină cont și de dorința de a nu diminua biodiversitatea Uniunii Europene. Și vreau să vă spun că este important să um, să punem mai mult accent pe cercetare în ceea ce privește uh, prevenirea epidemiilor uh, și uh, zooepidemiilor și este foarte important să existe informațiile statelor membre și să profităm de tehnologii, de, ce, de inovațiile pe care ne oferă tehnologia și digitalizarea. Și în final vreau să vă spun două lucruri. În primul rând, este important să promovăm în continuare bunăstarea animalei, inclusiv la nivelul transportului animalelor uh, în uh, spațiul european. Apoi, uh, producția și consumul uh, sunt foarte importante aici, mai ales în ceea ce privește produsele, produsele trebuie să fie sănătoase și să, și să evităm mirosirea alimentelor. Și trebuie să pariem pe beneficiile economiei circulare și să reducem uh, uh, rezidurile. Iată, deci aceasta este un rezumat foarte scurt a propunerii mele. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc doamna Ribeiro. Dau acum cuvântul în sală. Începem cu domnul Caputo. Domnul Bogovici. Grazie, Presidente. Innanzitutto voglio... Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări, domnule Ribeiro. De fapt, sunt de acord cu toate amendamentele depuse de domnia sa. Însă aș vrea să ne oprim asupra unor puncte în legătură cu care intenționez și eu să depun anumite amendamente. În primul rând, rezerva de criză. Cred eu că ar trebui introdus un mecanism specific ca să existe un acces, un acces direct la rezerva de criză a Comisiei în caz de urgență pe scară largă. În doilea rând, statisticile Asta a spus și doamna Ribeiro, și anume că trebuie să uh, avem statistici de calitate înaltă și să fie accesibile urgent, imparțial și eficient, dar uh, trebuie o mai mare colaborare și o colaborare mai eficientă cu organismele de statistică din statele membre. În al treilea rând, consolidarea supravegherii și a monitorizării în cazul Uh, unei prezențe suspecte sau unei suspiciuni de prezență de organisme nocive în Europeană. Deci e nevoie de măsuri de protecție suplimentară ca să se eviteze difuzarea de organisme nocive. nocive. Am văzut asta în repetate rânduri. Astăzi, iată, avem pesta porcină. În al patrulea rând, nevoia de a face schimb de bune practici, de informații pentru a proteja produsele europene pe piața internă, de pe piața internă contra concurenței neloiale externe. Și ultimul punct, dar și el important, trebuie să garantăm ca diversele programe cu fonduri europene uh, să fie bine coordonate cu uh, acest program despre care vorbea doamna Ribeiro. Nie pani Da, acesta a fost ultima intervenție. DG Santo uh, este reprezentat aici, deci uh, îi dau cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și bună seara tuturor. Noi am dorit să subliniem multe dintre aspectele ridicate aici și să vă asigurăm că Ideile din spatele acestui program acoperă aceste aspecte. În ceea ce privește sănătatea, sănătatea este un obiectiv important uh, al acestui program pe piața internă și, așa cum ați uh, spus și dumneavoastră, bineînțeles, uh, trebuie să ținem cont și de interesul consumatorilor care joacă un rol cheie în ceea ce privește aceste programe și apoi trebuie să menținem Uh, comerțul uh, și să ținem cont de toate aceste aspecte când ne ocupăm de chestiuni comerciale. În al doilea rând, este vorba de fondul de rezervă. Asta ar uh, înlesni lucrurile în situații de urgență. La ora actuală nu există această posibilitate, deci, după părerea noastră, asta este o evoluție pozitivă. Ne ocupăm și de sinergii, bineînțeles. Uh, Orizont Europa, Horizon Europe, avem aici un articol unde se spune cât de mult am putea sprijini uh, progresele de inovare, progresele tehnologice în ceea ce privește uh, bolile animale sau ale plantelor, uh, mai ales în ceea ce privește piața unică. Apoi, prevenirea, acesta este raison d'être a acestui program, uh, pro, prevenirea bolilor, protejarea frontierelor europene. Avem cazuri acum care ne confruntăm la ora actuală, e vorba de boli din afara Uniunii Europene și uh, în avizul dumneavoastră se vorbește despre impactul pozitiv asupra conservării biodiversității. Asta este un, un lucru foarte important. Apoi, încă niște aspecte care, bineînțeles, uh, vin în completarea acțiunilor din lanțul alimentar. Frauda alimentară, uh, irosirea alimentelor și așa mai departe. Deci astea sunt foarte importante. Vreau să subliniez importanța schimbărilor climatice. Suntem foarte atenți la ce se întâmplă aici și mai ales în ceea ce privește uh, bolile um, infecțioase, bolile transmisibile prin vector, pentru că vectorii se schimbă și um, aici uh, încercăm să uh, ne ocupăm de simplificarea și, monet- și monitorizarea programelor Trebuie să se consolideze monitorizarea <coughs> și asta aduce o plus valoare, după părerea noastră. Vă mulțumesc! Bardzo dziękuję. W takim razie... Mulțumesc. Atunci dau din nou cuvântul doamnei raportor. Aveți cuvântul, doamnei Ribeira. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că am ajuns la acest prim consens. E vorba de o atmosferă pozitivă, deci cu celelalte grupuri și în negocierile cu comisie pentru a putea ajunge la bun sfârșit cu acest document și eh, să avem un proces de negociere. Mulțumesc! Mulțumesc. Vreau să adaug și eu ceva la ce a spus doamna raportor, și anume că termenul pentru depunerea amendamentelor este 9 noiembrie, dacă nu mă înșel, spune domnul vorbitor. Deci, termenul limită 9 noiembrie. Bun. Am terminat punctele de pe ordinea de zi. E mai greu luna întotdeauna. E că e început de săptămână și e greu să ne urnim sau să ajungem aici. Ne vom uh, reîntâlni pe 12 noiembrie la Strasbourg, de la ora 7 seara și următoarea reuniune va avea loc apoi pe 21 noiembrie dimineața și după masa. Apoi pe 22 noiembrie după masa ne întâlnim și dacă nu mă înșel, e vorba de ședințe de uh, miercuri și joi, așa? Da, da, verificăm și într-adevăr așa stau lucrurile. Bun, vă mulțumesc foarte mult că ați rămas uh, cu noi până la sfârșit. Mulțumesc uh, celor de la comisie, expertilor noștri, mulțumesc și interpreților, spune domnul președinte cu abilitate. Și am terminat la 6 fără 13 minute, deci mai aveți ceva timp. Mulțumesc.